liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Äh, ich möchte die heutige Sitzung des Bună dimineața, bună ziua tuturor. Dați-mi voie să deschid această întâlnire. Avem astăzi ocazia să ne exprimăm în toate limbile oficiale. În primul rând vreau să întreb dacă există obiecții la ordinea de zi. Văd că nu. Atunci ordinea de zi este adoptată. Nu am niciun fel de comunicări speciale, deci trecem la punctul 3, adoptarea procesului verbal al reuniunii noastre din 28 ianuarie. Există obiecții? Nu? Atunci este adoptată. Trecem atunci la programul nostru de astăzi. În primul rând, este o mare bucurie pentru mine să îl salut pe domnul Tomaso Padoșiopa, care este, în adevăratul sens al cuvântului uh, un, uh, un personaj important în uh, istoria construcției europene. CV-ul dânsului a fost distribuit, nu trebuie să vă spun cine este, dar știți că este membru în uh, Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene și, de asemenea, este fost ministru de Finanțe al Italiei, așadar a avut un rol politic foarte important și în ceea ce privește guvernanța globală, are o experiență bogată, este președintele unui think tank din Paris, uh, care este, a fost fondat de Jacques Delors și se numește Notre Europe. Vă dau cuvântul imediat, domnule. Vă rog să încercați să vă încadrați în 15 minute, dacă este posibil. Întreaga sesiune este transmisă pe internet, ca să știe toată lumea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să fiu invitat la această audiere, în această comisie care cred că are ocazia și misiunea deosebită de a aborda problemele legate de criză într-un mod cuprinzător. Criza este într-adevăr un eveniment care influențează atât de multe domenii care constituie mandatul diferitelor comisii, ca încât fără, dacă nu ar exista o comisie dedicată crizei, atunci uh, abordarea ar fi fost una foarte fragmentată, ceea ce ar fi împiedicat uh, o abordare holistică, globală a crizei. Programul de astăzi se învârte în jurul guvernanței globale. Eu am să mă refer la această temă și nu am să comentez alte aspecte ale crizei. Remarcile mele se vor referi la patru puncte. În primul rând, o remarcă introductive cu privire la poziția Uniunii Europene în criză. În al doilea rând, voi aborda întrebarea următoare. A fost uh, cauzată această criză de globalizare? Este globalizarea cauza crizei? Al treilea punct al prezentării mele, care sunt remediile cum ar trebui să fie reformată guvernanța globală, globală astfel încât să prevenim astfel de crize pe viitor. Și a, al patrulea element, ce poate Uniunea Europeană să facă pentru a contribui la reforma guvernanței globale. Așadar, întâi o introducere. Și această introducere poate fi rezumată în următoarea afirmație. Criza nu a fost cauzată de Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană ar putea să fie prima victimă a acestei crize. De ce nu își are ea originea în Uniunea Europeană? Criza nu și-are originea în Uniunea Europeană pentru că factorii cheie care se află la originea crizei au fost mult mai pronunțați în alte părți ale lumii decât în Uniunea Europeană. De exemplu, ideologia extremă, uh, fundamentalistă a pieței, crezând că piețele au întotdeauna dreptate, că piețele financiare se mișcă întotdeauna către un echilibru, că rolul esențial al guvernului este de a-și reduce dimensiunile pentru a lăsa forțele pieței să acționeze, acest fundamentalism extrem al piețelor a fost mult mai puțin pronunțat în Uniunea Europeană decât în alte părți ale lumii. De asemenea, ideea că integrarea internațională poate să aibă loc fără niciun fel de structură publică este tocmai opusul a, opusul manierei în care integrarea internațională a avut loc în Uniunea Europeană. La scara globală, integrarea internațională a luat forme care nu erau susținute de către legislație, de către autorități care să legifereze acest proces. În Uniunea Europeană există Parlamentul care are capacitatea legislativă, există capacitatea judecătorească, uh, cea executivă, toate elementele cheie care complementează mecanismul pieței, astfel încât dezechilibrul între piață și partea publică în uh, integrarea economică, acest dezechilibru există la nivel global, dar este mult mai puțin prezent la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, tendința de a opera uh, pe termen foarte scurt, care este una dintre atitudinile care se află printre originile crizei, este, din nou, mai puțin pronunțată în construcția europeană, mai puțin pronunțată decât uh, la nivelul altor, altor economii și dezechilibrele macroeconomice care erau atât de mari în uh, economia americană, deficitul extern, deficitul fiscal, uh, datorii în uh, sectorul imobiliar, toate acestea, toate, toți acești factori nu se găseau la un nivel atât de ridicat în Uniunea Europeană. Majoritatea factorilor care au cauzat criza nu erau factori specific europeni și poate dacă restul lumii ar fi avut aceleași caracteristici ca și Uniunea Europeană, atunci poate criza nu ar mai fi apărut. Totuși, Uniunea Europeană ar putea să fie prima victimă a crizei, pentru că a fost lovită de această criză, a fost luată prin surprindere într-o stare de semi-construcție, de construcție incompletă, ceea ce a făcut-o mult mai vulnerabilă decât sunt alte părți ale lumii. Această criză necesită capacități de gestionare a crizei și aceste capacități nu există la nivelul Uniunii Europene, există doar la nivelul statelor membre, dar la nivelul statelor membre, inevitabil, aceasta are un caracter de susținere și protecție a economiei naționale și nu a economiei europene. Și, de fapt, am văzut că în cazurile în care băncile au avut nevoie să fie salvate, pachetul respectiv a fost bazat în întregime pe instrumente naționale și a cauzat fricțiuni puternice între țări uh, Uh, în momentul în care existau uh, grupuri uh, plurinaționale bancare. Am văzut crizele anumitor industrii, ca industria automobilelor, și nu în ultimul rând vedem acest lucru în cazul în care este vorba de o întreagă țară care este sub presiune, nu doar un singur sector, și anume criza din Grecia. Așadar, criza nu și-are originea în Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană ar putea să fie cea mai mare victimă a acesteia. În al doilea rând, este globalizarea cauza crizei? Nu cred că globalizarea este o cauză a acestei crize, dar cu siguranță anumite aspecte ale globalizării au facilitat o prelungire a unui uh, mod de a face lucrurile nedurabil, nesustenabil și în momentul în care acest, uh, această nesustenabilitate și-a luat revanșa, a făcut-o într-un mod foarte dramatic, pentru că deja situația s-a, se deteriorase mult prea tare. Dacă ar fi operat mecanisme uh, corective la, într-o fază mai timpurie, criza nu ar fi fost, nu ar fi ajuns să fie atât de severă cum este. Poate nu ar fi fost o criză, ci doar o, uh, un fenomen de adaptare, cum se întâmplă în economie foarte des. Care sunt elementele globalizării care au facilitat această criză? Un element cheie este poziția dolarului american. Faptul că o țară care are un deficit uriaș era țara care emite moneda internațională, a făcut finanțarea acestor deficite uriașe foarte facilă. A permis deficitului să crească fără a a introduce mecanisme de corectare, ceea ce s-ar fi întâmplat în cazul unei țări, să spunem, normale. O altă țară, o țară obișnuită, ar fi avut problema lipsei de rezerve și ar fi pus A, problema abilității de a-și onora datoriile. Când o țară uh, care are deficite foarte mari este emitent al monedei universale, ea nu se supune aceleiași discipline la care se supun toate celelalte țări. Dar există și un alt aspect al globalizării, și anume acela că lichiditatea puternică care a permis dezvoltarea uh, pieței, dezvoltarea exagerată a pieței imobiliare în Statele Unite, ar fi cauzat în mod normal o explozie a inflației, așa cum se întâmplă în mod normal atunci când vreme de prea mult timp uh, se creează prea mulți bani dacă nu ar fi existat posibilitatea de a atenua uh, presiunile inflaționiste prin importuri de uh, bunuri uh, foarte ieftine, importante din alte părți ale lumii, mai ales din Asia de Est. Așadar, lichiditatea excedentară nu a produs efectele pe care le produce în mod normal nici la nivel intern, sub forma presiunilor inflaționiste, și acest lucru datorită accesului la bunuri, la importuri ieftine, care au păstrat nivelul prețurilor stabil, nici la nivel internațional, prin declanșarea de mecanisme de disciplină, care sunt cele care operează în cazul țărilor care nu emit uh, moneda uh, utilizată pentru rezerve. Așadar, globalizarea pune anumite probleme și am putea să spunem că din cauza aceasta globalizarea este rea. Anumite aspecte ale modului în care globalizarea s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani uh, au cauzat într-adevăr prelungirea dezechilibrelor care în cele din urmă au putut fi, au, au cauzat criza economică. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să credem că globalizarea este un element negativ o globalizare care nu are elementele guvernanței globale este problema. Guvernanța globală complementează integrarea piețelor cu un grad de politici comune, globale, mai ales în, nivel, în ceea ce privește disciplina macroeconomică și uh, disciplina monetară, care sunt remediile cum ar trebui să fie reformată guvernanța globală. Într-o oarecare măsură, criza a dus deja la reforma guvernanței globale, o reformă foarte sănătoasă, trecerea de la DG7 la DG20 ca principal organism al cooperării internaționale. Este o mișcare pozitivă pentru că DG7 nu reprezenta lumea nu includea uh, țările cu cele mai mari surplusuri. Nu permitea discuții de esență cu privire la comerț, pentru că reprezenta doar o parte din uh, lumea comercială, doar uh, in, economiile industriale avansa, avansate. G20 este mult mai reprezentativ uh, pentru economia globală. Cooperarea internațională bazată în întregime pe grupuri, G7, grupul celor 7, grupul celor 20, grupul, grupul celor 2, cum spun unii oameni, aceasta lasă procesul cooperării internaționale fără elementele instituționale centrale pentru reformele uh, regulilor internaționale care au fost introduse după război, primul război mondial, FMI, Banca Mondială, Organizația Națiunilor Unite, Organizația uh, Mondială a Comerțului. Atunci când aceste instituții nu există, atunci când ele sunt absente și cooperarea constă doar în niște reuniuni ocazionale, fără să existe instituții care să vorbească în interesul lumii și care să se asigure că există o activitate și între aceste reuniuni cu niște analize corespunzătoare și competente ale chestiunilor importante, această cooperare nu poate să ducă la uh, rezultate importante. Sunt niște mese rotunde de negocieri, nu niște reuniuni unde să se ia decizii în interesul global. Așadar, cred că un element fundamental în reforma guvernanței globale ar trebui să fie acela de a readuce poziția în cooperării internaționale către instituții pentru a avea o uh, bază juridică, o bază tehnică, o infrastructură administrativă care să constituie coloana vertebrală a guvernanței internaționale. Un al doilea element fundamental, care din punctul meu de vedere este, uh, nu, nu este luat suficient în considerare în dezbaterea privind reforma, este nevoia de a regândi uh, ordinea uh, globală monetară. Este necesară o astfel de reformă e nevoie de un instrument pentru o altă structură a relațiilor internaționale un astfel de instrument care să fie mult mai puțin volatil decât componentele coșului de astăzi, ar putea să fie instrumentul în care uh, să fie exprimate prețurile mărfurilor primare și femeiul se gândește deja să utilizeze acest instrument în sistemul monetar internațional. Eu cred că acest instrument va fi central în reforma monetară dacă vrem să avem o reformă reală a guvernanței globale. Și ce poate să facă Uniunea Europeană? Ei bine, din ceea ce am spus, se poate trage concluzia. La nivel regional, Europa reprezintă un exemplu complet diferit de integrare internațională decât ceea ce putem vedea la nivel global. Are instituții publice, are capacitate legislativă, adoptă decizii pe principiul majorității în multe domenii și are nu doar piața internă, ci are și partea de autoritate publică a amândouă elemente ale unei economii integrate și a acceptat, de asemenea, într-o manieră limitată, elementul fundamental fără de care nu există o guvernanță eficace, și anume capacitatea de a lua decizii chiar și atunci când părțile din jurul mesei nu sunt de acord. Când acest lucru se întâmplă, se face o numărătoare și se ia o decizie în numele majorității. Uniunea Europeană funcționează pe baza uh, majorității. Iar la nivel global, nu există decizii luate pe baza majorității, pe baza unui vot majoritar, decât în foarte puține domenii. Așadar, nu există o guvernanță globală. Așadar, Uniunea Europeană poate să-și promoveze propriul model ca un model pentru o mai bună guvernanță globală și pentru a face acest lucru trebuie să fie mai consecventă și astfel ajung la punctul de la care am pornit, și anume, Uniunea Europeană ar putea să fie victima principală a crizei în măsura în care ea este o Uniune incompletă și o Uniune incompletă poate să supraviețuiască în vremuri obișnuite, dar ea este periclitată în, moment, în momentul în care există o criză. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum aveți ocazia de a adresa întrebări Uh, după sistemul DONT. Am să încep cu PP-ul. Cine dorește să adreseze o întrebare? Otmar? Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc mult pentru această prezentare. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că Uh, ne-ați stat deja și până acum la dispoziție, nouă membrilor din Comisia CRIS. Am uh, o întrebare. O întrebare care apare din nou și din nou astăzi. Șefii de guverne uh, se gândesc ca soluție pentru problema Greciei la un model combinat între Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană. Eu am uh, propria mea opinie și anume că nu este bine să ieși să cauți soluții în afara casei tale. Întrebarea este care este poziția dumneavoastră față de această soluție combinată. Și în al doilea rând, cei din Grecia sigur că trebuie să uh, propună proiecte pentru viitor. Ce proiecte uh, sunt prioritare din punctul dumneavoastră de vedere și întrebarea mai este dacă cadrul bugetar european este suficient pentru a putea realiza elementele care trebuie puse în aplicare la nivel european. Doriți să primiți mai multe întrebări sau să răspundeți imediat după fiecare întrebare? Avem timp suficient. Dacă doriți să răspundeți, puteți. Dacă le iau una câte una, mă voi referi uh, și le voi răspunde mai țintit, spune domnul Schiopa. Abordarea comună, Fondul Monetar Internațional UE, ei bine, cred că această criză este o criză a Uniunii Europene amenințată nu este Grecia, ci Uniunea Europeană în totalitatea sa. Uniunea trebuie să se apere și să acționeze, pentru că se confruntă cu o criză internă. Statele membre în afara Greciei fac o greșeală dacă spun că problema este a Greciei și grecii trebuie să plătească pentru această problemă. Nu are sens această afirmație, mai ales că uh, o mare parte a datoriei Greciei este, nu este în mâinile grecilor și dacă ar exista un faliment, ar exista pierderi mari în Germania, în Franța, dacă ar exista o prăbușire a sistemului grecesc. Băncile nu ar mai fi stabile și faptul că este vorba de o criză a, Uniune și, a Uniunii și nu doar de o criză a Greciei, din punctul meu de vedere, este esențial. Deci criza nu este doar a Greciei. Dacă ai cere fondului monetar să intervină în locul Uniunii Europene, înseamnă acest lucru, că e vorba doar de criza Greciei, înseamnă că e o greșeală mare. Nu înseamnă că fondul monetar trebuie lăsat pe din afară. Fondul trebuie folosit de către Uniune. într-o manieră adecvată, însă esența acestei crize, esența administrării acestei crize, ține de un proces politic, nu de un proces tehnic. Și dimensiunea politică a acestei administrări a crizei, din punctul meu de vedere, trebuie să fie administrată de Uniunea Europeană, nu de alți actori. Să presupunem că Fondul Monetar Internațional aprobă anumite condiții, să spunem ca doar membrii cheie ai Uniunii Europene să se implice, e bine, Uniunea Europeană și-ar vedea reputația pătată și Grecia nu ar fi salvată. Deci, până la urmă, Uniunea Europeană este administratorul cheie al acestei crize. Din punctul meu de vedere, toate aceste idei apar deja în concluziile șefilor de stat și de guvern, întâlnirii șefilor de stat și de guvern din 11 martie. Iată un punct de plecare care ar trebui să constituie fundamentul, o linie directoare a Uniunii Europene. Se pare că se spun multe lucruri acolo, că există ambiguitate, însă, de fapt, lucrurile sunt făcute bine și Fondul Monetar Internațional este menționat la locul potrivit. În al doilea rând, ce ar trebui să propună Uniunea Europeană, mă întrebați dumneavoastră? Ei bine, există mai multe aspecte aici. Ați putea să faceți ca G20 să facă parte din instituțiile Bretton Woods. FMI are un comitet de miniștri, nivelul politic autoritatea politică care se întâlnește de două ori pe an, eram președintele acelui comitet la un moment dat, care coincide în uh, componența sa cu componența G20, mai mult sau mai puțin. Nu are sens să avem un G20, o autoritate în care femeiul nu are ultimul cuvânt, și să avem o întâlnire a acelorași oameni sub forma Comitetului Internațional al Femeii, în care deliberările specifice G20 nu au loc. Deci să fuzionăm ceea ce am numit abordarea forurilor cu abordarea instituțională. Europa ar putea să promoveze o dezbatere referitoare la o ordine monetară globală mai bună și Uniunea Europeană ar trebui să promoveze acest lucru, căci dacă dolarul devine foarte slab, euroul ar suferi efectele negative sau pozitive ale impactului aprecierii acestei monede, ceea ce la rândul său ar avea un efect asupra competitivității bunurilor europene. Deci, euro nu are interesul de a înlocui dolarul. Avem interesul să contribuim la crearea unei structuri globale în care o monedă națională și numesc euro o monedă națională într-o oarecare măsură, deci nici o monedă națională nu trebuie să devină o monedă internațională, ci să fie vorba de un sistem internațional administrat în comun. Deci există multe dimensiuni, chestiuni de acest gen. Uniunea Europeană poate să facă propuneri inspirate din propriul său model de funcționare. Doamna Pervonș Beres, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim pentru această luminoasă prezentare. Am trei întrebări legate de guvernanță. Prima, în ceea ce privește dezvoltarea forurilor în locul instituțiilor, ce credeți de transformarea forului de stabilitate financiară într-un comitet de stabilitate financiară? S-au înregistrat progrese în acest sens? Nu ar fi mai bine, n-am avea nevoie să avem în sânul femeii o structură care să permită punerea în valoare a mandatului de stabilitate al FMI. Apoi, în ceea ce privește standardele contabile, standardizarea din acest domeniu, cum putem modifica guvernanța? Pentru că, practic, aici avem o instituție, dar este o instituție de autoreglementare, niciun for, nicio instituție, cum dorim noi. propuseserăm ca aceste standarde să fie sub mandatul femeii sau uh, al Băncii Mondiale sau trebuia să introducem o altă organizație, nu știu care, însă din punct de vedere al guvernanței avem această problemă a standardelor contabile care trebuie să fie abordate. Ultimul punct. Spuneți că trebuie să regândim ordinea monetară mondială cum înregistrăm progrese pe acest punct și ce propuneți în acest sens? Pentru că în momentul în care cei doi, Jean-Claude și comisarul, se duc în China, avem impresia că transmit acolo mesajul americanilor. În esență, întrebarea este cum poate Europa să-și facă auzită vocea, nu să fie doar mingea de ping-pong între China și SUA și cum, din punctul de vedere al guvernanței uh, globale, putem să facem acest lucru, să ne facem auzită vocea, ne îngrijorează acest lucru. Domnul Schiopa, vă răspund în franceză. Forumul de stabilitate financiară, acest Consiliu de stabilitate financiară. Da, aici a avut loc o schimbare de nume, însă nu o schimbare fundamentală a funcțiilor, a prerogativelor. S-a urmat trecerea de la G7, G8 la G20 din punctul de vedere al componenței, însă a rămas un for în sensul pe care îl menționam înainte, în sensul că nu are o structură, un temei juridic, și nu are o autoritate comparabilă autorității unei instituții precum Fondul Monetar Internațional sau uh, Banca Mondială. Există un secretariat, un secretariat care este format de dintr-o echipă care are prerogative limitate, mult mai limitate decât uh, Banca Mondială sau Fondul Monetar Internațional în raport cu sarcina pe care o are de îndeplinit. Nu spun că nu este un instrument util, este un instrument extrem de folositor, pentru că doar la masa, în cadrul acestui for de stabilitate financiară, doar acolo se discută se vorbește, de actorii diferiți uh, se întâlnesc și vorbesc în mod regulat, deși nu aveau în trecut obiceiul să facă asta. Însă, în perspectivă, ar fi bine ca acest organism să fie inclus uh, într-o manieră mai integrată, mai solidă în instituțiile menționate anterior. Nu cred că Fondul Monetar Internațional poate să depună exact aceeași muncă precum Consiliul de Stabilitate Financiară. De altfel, există o diviziune a sarcinilor și a rolurilor destul de bine delimitată. Și Fondul Monetar Internațional face ca regulile, normele pe teren să fie respectate și se asigură de acest lucru. Apoi, regulile contabile, standardele contabile. Cunosc reticența europeană în ceea ce privește IASC, Comitetul Internațional de Standardizare a Normelor Contabile. Știu că este ceva de care europenii ar trebui să fie mândri, nu neapărat să se plângă de acest lucru. Cei care creează standardele în Uniunea Europeană sunt cei care creează standardele în lume dacă cel care creează normele în SUA ar fi uh, cel care creează normele în lume, am avea o problemă de imperialism american cu care ar trebui să ne luptăm. Însă noi impunem normele în lume și ne plângem și nu înțeleg de ce. Nu este adevărat că normele se impun fără ca în prealabil să există un, exerci- există un exercițiu al reprezentativității, al răspunderii legate de norme. Dar pentru că am fost practicant, aceste norme ale acestui comitet nu sunt constrângătoare dacă nu se dă focul unda verde în instituțiile europene. Și procesul de validare este procesul care reprezintă trecerea de la o propunere și o normă care se impune în practică. Același lucru există în, în SUA pentru uh, normele organismului contabil care se numește FASB și lucrurile se întâmplă cam la fel. Diferența este că acest organism european creează normele, standardele și la nivel mondial. Putem îmbunătăți multe lucruri, bineînțeles, însă, din punctul meu de vedere, să spunem că e vorba aici de o anomalie care trebuie abolită, mi se pare că nu ar reprezenta o viziune pozitivă. Mi se pare ciudat că în acest for unde se fixează normele nu există decât europeni. Înțeleg asta într-o oarecare măsură, însă acesta este prețul pe care îl plătim dacă suntem cei care elaborăm normele la nivel global, însă trebuie să fim și mândri de asta. Ar trebui să avem mai mult timp pentru a intra în detalii aici. În ceea ce privește ordinea mondială, ei bine, nu pot răspunde în 30 de secunde aici. Ordinea monetară mondială trebuie să constatăm și să acceptăm faptul că atâta timp cât moneda mondială este de fapt o monedă națională, atunci uh, putem să constatăm că există o contradicție fundamentală între nevoile de politici monetare ale țărilor în care această monedă este folosită ca atare și nevoile monetare ale lumii, deci nevoile monetare la nivel global. Așadar, nu va exista niciodată o ordine mondială sustenabilă, durabilă, atâta timp cât lumea nu va avea o monedă unică. Nu propun o reîntoarcere la aur, însă în trecut, da, aveam aurul ca standard mondial până în 1971, deci până acum 40 de ani. Această contradicție a fost uh, menționată de Robert Trifa acum 50 de ani. Este ceva bine stabilit și acceptat. Și criza cu care ne-am confruntat recent reprezintă într-o oarecare măsură această consecință a contradicției fundamentale. Dacă ne întrebăm cum ieșim din acest impas, e bine, da, un jurnalist mi-a pus această întrebare și am spus pot să vă demonstrez că avem nevoie de un obiect care zboară, însă pot în același timp să recunosc că nu eu am inventat avionul sau că nu l-am inventat încă. Dar nu pentru că n-am inventat încă avionul, nevoia existenței unui obiect care zboară este eronată. Deci putem să avem nevoie de un obiect care zboară, dar uh, să nu fi inventat încă avionul. Da, DTS reprezintă un instrument posibil, uh, și recunosc că ne aflăm într-un domeniu în care soluțiile trebuie căutate, însă trebuie să ne convingem pe noi înșine că avem nevoie de soluții și de un obiect care zboară, după cum vă spuneam. Colegă Găionț. Cem la grupul ALDE, domnul Gărânț. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea doamnei Beres uh, se referea la dezechilibrul de care ați vorbit în discursul introductiv și ați insistat pe absența unui contract pentru Statele Unite. Pe de altă parte, europenii au mecanisme care sunt care, obligatorii pentru a redresa aceste deficite. Care ați spus că este necesar ca Europa să își exporte modelul pentru a face față acestei situații. Am reușit să Uh, punem capăt devalorizării competitive a euro, însă pentru aceasta a trebuit ca zidul Berlinului să cadă. Și în 2010 avem mediocritatea discursului politic de acum și mă întreb dacă ar mai fi posibil să realizăm încă o dată acest lucru. Spuneți de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să poarte dezbaterea în ceea ce privește reforma ordinii monetare și femei. Foarte bine, admit că teoria dumneavoastră este foarte interesantă, dar nu există și alte forumuri. OMC, nu putem purta o dezbatere și la OMC? Pentru a face apel la aceste dez- devalorizări, cum ar fi devalorizarea cronică a dolarului și a monedei chineze, pentru a se constata că dumpingul comercial nu ar trebui să fie admis în OMC și acest lucru însă se realizează prin monedele devalorizate cronic. Sunteți de părere că Uniunea Europeană ar trebui să blocheze procesul de la Doha pentru a rezolva această situație. Aș dori doar să adaug că i-am pus aceeași întrebări, în aceeași întrebare domnului de Ponsu, acum mai puțin de un an și Eh, acesta mi-a spus că dacă te pui împotriva chinezilor, conferința se termină în 10 minute. Nu sunt eh, pentru blocarea discuțiilor și procesul de la Doha ar trebui să continue. Ar trebui să adauge ceva și să nu blocheze integrarea internațională. Nu și este adevărat că nu există un for unde să putem discuta uh, pe deplin relațiile de schimb și legăturile cu relațiile comerciale. Cele trei organe care au fost concepute în anii 40, OMC, care a venit Uh, mai târziu, pentru că cartea negociată în anul, anii 40 nu, nu fusese ratificată de Congresul American. Deci, uh, după cel de-al doilea război mondial s-au născut Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, care sunt care fac parte din universul ONU. acestea ar trebui să se lege de un nivel unde se pot căuta acorduri care trec de la un mm, subiect la altul, cum ar fi între monedă, schimb și comerț. Astăzi nu se mai întâmplă acest lucru. Sunt de acord că această discuție poate să fie adusă la OMC sau la FMI, dar atât cât timp există G20, există reuniuni la nivel de șef de state și de guverne, guverne, aceste lucruri pot fi discutate acolo. Doamna Filman, vă mulțumesc, Swinburne, vă mulțumesc pentru această prezentare. Nu știu ce înseamnă că doamna Pervanche și cu mine gândim la fel. Toate cele trei întrebări pe care vreau să le pun au fost deja puse de pervanș. Aș dori însă să mă refer la unul dintre aspectele pe care le-ați menționat, și anume că Uniunea Europeană trebuie să fie folosită ca un model pentru guvernanța globală din punct de vedere instituțional pentru a vedea cum ne organizăm noi la nivel intern, pentru că sunt de acord că instituțiile uh, sunt o cale înainte bună, însă modelul de guvernanță al Uniunii Europene nu a fost pus în aplicare foarte bine în ultimii ani și criteriile aplicate la Maastricht uh, uh au fost uh, încălcate de majoritatea statelor. Unele state le încalcă de destul de mult timp. Și întrebarea este cum putem schimba cultura statelor membre pentru ca acestea să respecte regulile convenite. Eu sunt convins că procesul de a îți face ordine în propria casă sau să aplici propriile reguli la nivel intern, acest proces nu trebuie să fie văzut ca o condiție prealabilă a cooperării cu alte state. O asemenea idee a unei condiții prealabile este o idee foarte periculoasă, atât la nivelul unei uniuni regionale, cum ar fi Uniunea Europeană, cât și din punctul de vedere al unui sistem global. Niciodată nu va fi ordine de plină la nivel intern și această ordine poate să fie influențată de dezordinea din altă parte și este greu să ne dăm seama unde încep și unde se termină lucrurile. Uniunea Europeană nu are dezechilibre externe semnificative. Suntem siguri acum că dacă dezechilibrul extern al eh, Statelor Unite și al Chinei s-ar corecta, Uniunea Europeană ar rămâne fără dezechilibre? Deci dacă sau dacă aceste dezechilibre se vor reduce, atunci poate Uniunea Europeană va crea propriile sale dezechilibre. dezechilibre. De asemenea, Uniunea Europeană nu are dezechilibre exterioare, însă are dezechilibre interioare care au dus la problemele de astăzi. Dacă ordinea dintr-o casă uh, constă într-un surplus, este imposibil ca toată lumea să aibă un surplus. Nimeni nu spune că un surplus este un semn de dezordine, însă dacă deficitul este un semn de dezordine, atunci, corectând această Uh, dezordine, facem acest lucru prin cei care au un surplus. Aici este nevoie de o interacțiune. Și dacă Uniunea Europeană și-ar aplica propriul model mai bine, ar avea o autoritate mult mai mare atunci când când propune acest uh, model ca o combinație de principii de guvernanță globală, pentru că sunt principii de uh, gestionare a independenței. Însă dacă așteptăm până când vom fi perfecți, nu vom înainta niciodată. Cred că mai avem vreme pentru o rundă de întrebări, așa că mă reîntorc la Pepe. Cine dorește? să adreseze în întrebare. Domnul Solojan? Vă mulțumesc. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce nu privim Fondul Monetar Internațional uh, ca o instituție care poate ajuta orice țară, indiferent că este în zona euro sau în afara zonei euro modul cum a acționat, uh, de exemplu, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană în cazul unor țări din uh, Uniunea Europeană a fost exemplar. A fost rapid, a fost precis și a dat rezultate. Uh, totuși, mi-e greu să înțeleg de ce nu putem folosi o instituție care este extrem de specializată în a aborda problemele unei țări cu uh, deficite fiscale uh, să-și facă treaba. Mulțumesc. I don't know if you are speaking to... Nu știu dacă vă adresați mie sau altcuiva. Eu cred că există două poziții care mi se par greșite. Una este să spunem că femeiul ar trebui să nu joace niciun rol și că ar trebui să fie exclus complet din orice aspect al gestionării crizei grecești. Și cealaltă poziție este să spunem că problema crizei din Grecia este o problemă care nu privește Uniunea Europeană, privește doar femeiul ca și pentru oricare alt stat din lume. Ambele poziții sunt greșite pentru că Uniunea Europeană este undeva în mijloc. Nu este ca Statele Unite, însă Grecia pentru Uniunea Europeană este mult mai mult decât orice alt stat din, din afara zonei euro. Dacă statul California care are probleme fiscale majore, dacă acest stat ar uh, ajunge în risc de criză, Washingtonul care ar interveni nu ar fi femeiul, ar fi Congresul american și administrația americană. Și toată lumea ar, fi, ar considera acest lucru perfect natural. Grecia nu este California, din fericire, pentru că este mult mai mică relativ cu Statele Uni- stat, cu Uniunea Europeană. Însă Uniunea Europeană nu este o uniune, nu este o uniune completă, dar este o uniune, are o monedă comună, are un sistem financiar integrat, datoria Greciei este prezentă în portofoliile multor bănci din afara Greciei, ceea ce înseamnă că economiile germanilor, francezilor sau olandezilor sunt investite în uh, obligații grecești și să încerci să crezi că uh, rezolvarea crizei grecești este că îi faci uh, o favoare Greciei. Uh, faptul că ajuți un stat să depășească criza pentru a salvgarda un credit prin măsurile corecte nu este un ajutor acordat de doar Greciei, ci este un ajutor pentru Uniune. Din aceste motive, Uniunea Europeană nu poate să rămână în afara acestui proces. Uh, este uh, amenințată acum Uniunea Uniunii. Este amenințată, amenințat principiul. Și dacă se acceptă acest lucru, atunci femeiul poate să aibă un rol. Însă femeiul nu poate să înlocuiască Uniunea Europeană. Senior, Bon signore. Domnul Bonsignore. Grazie, Presidente. Una domanda, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am și o întrebare pentru domnul uh, oaspete. Ce instrumente credeți că putem să utilizăm pentru a interveni la nivelul Uniunii Europene? Ar trebui să înființăm un fond monetar european sau credeți că ar fi mai bine, după cum spun unii, din moment ce trebuie să acționăm, ar trebui să fie mai degrabă o abordare bilaterală care să rezolve problema. Mulțumesc! Un fond monetar europeo nu există oggi. Fondul monetar european nu există astăzi. Înființarea unui astfel de fond va dura ani de zile, deci poate că ar fi o idee bună să înființăm un astfel de fond, dar nu ne va ajuta să rezolvăm problema crizei Greciei, ceea ce nu înseamnă că Uniunea Europeană nu poate să creeze un fel de mecanism de asistență colectiv. În momentul de față avem alternativa de susținere colectivă sau susținere din partea anumitor state membre. Da, susținerea colectivă ar fi varianta mai bună, dar eu nu cred nu cred că ar trebui să avem o abordare atât de rigidă. Ce e esențial e ca condițiile pentru uh, redresarea economiei Greciei, stimulentele pentru această susținere, să vină din partea Uniunii Europene. Măsurile financiare, dacă vor trebui luate de către anumite țări ca parte din efortul de gestionare a crizei în cadrul Uniunii Europene, nu cred că ar fi o foarte mare diferență dacă o fac anumite țări sau Uniunea Europeană. Acum, în numele socialiștilor, nu știu dacă domnul Sari dorește să adreseze o întrebare? Kiitoksia. Yksi otsikko oli... Doamna Iaconsari, mulțumesc. Avem acest titlu, Guvernanța globală și impactul său asupra dezvoltării. Haideți să ne gândim la Kenya. Ce fel de impact are criza globală asupra Keniei? Or some other countries. Sau o altă țară. You make me more expert than I am. I credeți că sunt un expert uh, mai, uh, mai specializat decât sunt, de fapt. Eu nu știu, doamna Consari. Dar, în general, ce impact are această criză asupra statelor în curs de dezvoltare, în general, dacă ați putea să ne spuneți? Există trei grupuri de țări în lume. Economiile avansate, economiile emergente și statele cu venituri reduse. În ceea ce privește economiile avansate, Europa, Statele Unite, Japonia, poate și încă câteva altele, Corea, de asemenea. Din punctul meu de vedere, criza va duce la o reducere semnificativă a ratei de creștere a economiei în anii următori. În ceea ce privește economiile emergente, nu cred că uh, creșterea acestora va încetini foarte mult. Vedem deja că Brazilia, China, India cresc în continuare la rate peste, mult peste 5%, un, în unele cazuri aproape de, de 10%. Procesul de creștere al acestor țări este unul bazat pe ieșirea din sărăcie nu se bazează pe înlocuirea bunurilor care încă nu sunt uh, neutilizabile, cum facem noi. Înlocuim uh, mașinile, hainele, televizoarele, în timp ce acestea încă sunt funcționale. În China se cumpără o mașină pentru prima dată, se uh, aduce apă în casă, uh, e un proces care nu este schimbat din punctul meu de vedere de către criză. Și apoi statele cu venituri reduse care s-ar putea să treacă în grupa statelor emergente. Aici e mult mai greu de prezis modul în care afectează criza aceste țări. În anumite, uh, într-o anumită perspectivă, criza le afectează mai puțin pentru că nu există ce să afecteze această criză, dar pe termen lung, aceast, dacă această criză uh, înseamnă o reîntoarcere la protecționism, acest lucru va fi un dezastru pentru aceste țări. Așadar, apropo de întrebarea de a întrerupe runda de la Doha, dacă aceasta se încheie cu succes, atunci unele dintre țările cele mai sărace vor putea să-și exporte textilele, să înceapă un proces care să le uh, impulsioneze creșterea. Așadar, nu știu exact ce se întâmplă în cazul acestor țări, dar tind să cred că în momentul de față nu sunt, uh, nu au fost afectate foarte puternic, dar ar putea să fie afectate pe viitor. Și eu aș dori să adresez câteva întrebări. Și voi fi ultimul care voi vorbi în această rundă. Care este evaluarea dumneavoastră cu privire la abordarea G20 de până acum. Grupul celor 20 a început acum un an și jumătate. Uh, am avut cu toții speranțe foarte mari. Eu personal sunt dezamăgit de ce s-a întâmplat până acum. Îmi pierd speranța că va exista într-adevăr un răspuns global la provocările globale ale crizei. Va fi un răspuns din Europa, un răspuns din America și așa mai departe. În al doilea rând, criza ea învățat pe europeni că pe lângă o uniune monetară trebuie să avem și o cooperare mult mai strânsă în politicile economice, în domeniul politicilor fiscale și și al politicilor sociale, stabilind o piață a muncii europeană. Și aici, din nou, senzația mea e că acest lucru nu este conștientizat în, în, uh, într-adevăr. Și, în ultimul rând, pentru a ieși din situația în care ne aflăm cu deficitele publice, avem nevoie de creștere. Avem nevoie de o creștere care să fie cel puțin la fel de mare uh, ca și potențialul pe care îl credem noi că îl avem. Asta e o mare provocare. Și alte regiuni au nevoie de creștere. Întrebarea mea este, uh, Credeți că va exista tentația dacă nu vom reuși să avem creșterea dorită, că vom încerca să rezolvăm problema prin inflație? You give me an hour? Îmi dați o oră să vă răspund? Nu, dar aproape. Well, on your first question, pentru ca să răspund la prima întrebare. După cum am spus, G20 a fost un uh, pas înainte față de G7. Pasul următor ar trebui să fie acela de a fuziona forurile în, în instituții. Dar nici acest lucru nu va fi suficient. Întrebarea pe care o adresați, care eu cred că este una pertinentă, este dacă reformele vor fi convenite la nivel internațional în cele din urmă sau vor fi naționale sau locale? Cred că rezultatul încă e greu de prevăzut. S-ar putea întâmpla ca în cele din urmă reformele să fie în principal naționale sau locale și că va exista o și mai mică uniformitate a regulilor în economia globală decât astăzi. De exemplu, reforma financiară se discută în forurile de stabilitate financiară, după care fiecare merge acasă și face propriile anunțuri. Chiar și Uniunea Europeană este într-o situație îngrozitoare. Vă pot spune acest lucru pentru că știu la prima mână că în SEPS există reuniuni în care poziția europeană este coordonată uh, din perspectiva G10. Și la G20 toate statele europene merg și își uh, spun fiecare părerea, fiecare uitând complet care a fost părerea convenită împreună, înainte. Acesta este Uh, aceasta este o situație în care Uniunea Europeană dă un exemplu prost, nu unul bun. Așadar, riscul unei fragmentări mai puternice și nu de a avea o uniformitate mai puternică la nivel internațional, cred că acest risc este foarte prezent. În al doilea rând, mai multă cooperare în alte domenii, alte domenii decât uh, cel monetar. În domeniul monetar, uh, noi nu avem în Europa o cooperare, avem o uniune. Și anume, cei de la Frankfurt se reunesc și iau decizii. Și lucrurile nu se întâmplă ca și aici. Atunci când oamenii nu sunt de acord, fiecare merge acasă și face ce vrea. Nu, deciziile luate la Frankfurt sunt uh, puse în uh, aplicare la nivel european. Așadar, noi nu avem nevoie de cooperare, ci de uniune. Avem nevoie de o cooperare structurată, nu de coordonare. Pentru a avea o uniune, trebuie să utilizezi instrumente europene. Nu pur și simplu să ai uh, aspirația de a coordona instrumente naționale. Acestea sunt uh, treaba guvernelor naționale, dar instrumentele europene nu există. Nu există o politică uh, a Uniunii există dorința de coordonare. Dacă privim modul în care statele federale funcționează, acolo unde există acestea, federația nu uh, intervine în treaba statelor. Aici nu ne dorim o federație, dar ne dorim această intervenție. Cred că uh, aceasta este un mod greșit de a înțelege lucrurile. Ar trebui să nu avem pretenția de a coordona statele membre, ci să fim dispuși mai mult să activăm instrumente europene în multe domenii care sunt prevăzute în tratat, cercetare, mediu, transport, infrastructură, energie. În toate aceste domenii ar trebui să existe o parte, pentru că sunt competențe partajate, o parte a domeniului în care Uniunea Europeană să fie actorul politic și nu coordonatorul pozițiilor naționale. Da, mă tem că, uh, într-adevăr, calea de ieșire din criză ar putea să fie, la un moment dat, inflația. Acesta este unul dintre motivele pentru care criza Greciei este atât de importantă. În lume, Cea mai puternică armă împotriva inflației este Banca, Banca Centrală Europeană și uh, văd că există posibilitatea de a submina Uniunea prin faptul că această criză a Greciei este uh, exacerbată până la momentul la care pune în pericol moneda euro și puterea Uniunii Monetare. Acesta este un pas uh, pe calea soluției inflaționiste. De aceea cred că Germania este atât de importantă, în pofida ceea ce citim uneori în mass media, în presă, Cred că de aceea este foarte important să, ca Germania să vadă că criza Greciei este o amenințare la propria stabilitate ar însemna o favoare imensă dacă le-am spune celor care ar dori o mai slabă apărare a stabilității prețului și o, o, uh, o mai puternică uh, orientare inflaționistă, să spunem Grecia, o lăsăm să se rezolv, să rezolve probleme singure. Uh, Mulțumesc, încheiem această dezbatere, vă mulțumesc încă o dată pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru prezentarea care ne-a oferit multe elemente foarte utile și vă mulțumesc pentru că ați venit încă o dată alături de noi. Yes. So, ich, ich darf Sie bitten, uh, wieder auf... Dragi colegi, vă rog să vă așezați și să îmi acordați din nou atenție. Trecem acum la prima parte a discuției cu experți în care discutăm despre dezechilibrele globale. Avem aici trei experți de înalt nivel în uh, Stânga mea, Bert Van Selm, de la Fondul Monetar Internațional. Și uh, vă spun uh, că ați primit CV-urile domnilor, deci nu o să intru în detalii. Domnul este economist la Fondul Monetar Internațional. Lângă dânsul este domnul Sony Kapoor, care este fondatorul și directorul executiv al unui think tank care se numește Redefine, ceea ce înseamnă că dorește, în principiu, să uh, revizuiască foarte multe elemente în uh, domeniul guvernanței și uh, dezvoltării sustenabile și, pe, la sfârșit, Stefan Schulmeister, care este uh, care lucrează la Institutul Austriac pentru Cercetare Economică. Vă dau cuvântul și vă rog dacă puteți să vă încadrați în 10 minute. Okay, well, thank you very much for inviting me. It's a... Mulțumesc că m-ați invitat, mă bucur să fiu aici astăzi. Puteți vedea titlul prezentării pe ecran. Mă gândeam să-i spun inițial cum să rezolv problema lumii în 10 minute și 20 de slide-uri. N-am făcut asta. Asta înseamnă că mă grăbesc, trebuie să acopăr mult material în puțin timp, cam aceasta ar fi ideea. Aici vedeți materialul pe care voi încerca să-l acopăr, voi vorbi pe scurt despre criză, ce am făcut în timpul crizei și apoi mă voi axa pe lumea post-criză. Reforma FMI, G20, reforma sistemului monetar internațional. Sunt provocat pentru că antevorbitorul cu multă experiență a vorbit foarte multe lucruri și cu multă înțelepciune despre aceste chestiuni. Voi încerca să mă aduc și eu propria contribuție. Criza, știți, pe scurt, a fost teribilă, sincronizată, globală și profundă. Lipsește un slide, spune vorbitorul. Păcat. It was, but it doesn't seem to... Voiam să vă arăt de fapt cât de dificilă a fost perioada aceasta, văd că nu pot. E în prezentarea pe care o aveți în fața dumneavoastră. Aici vedeți că 2009 uh, situația este îngrozitoare, 2010 arată puțin mai bine, asta nu înseamnă că revenim la normalitate, dar este o îmbunătățire semnificativă față de 2009. Vedeți uh, răspunsul femeii aici? Multă finanțare, evident. 170 de miliarde de dolari pentru piețele emergente, alte reforme, pe lângă finanțare, felul în care împrumutăm, nu doar suma pe care o împrumutăm, și aici am operat reforme, și o reformare a sistemului de supraveghere și de dialog din punct de vedere al politicilor. Iată, am o diagramă, slavă Domnului, împrumuturi concentrate ale femeii în ultimul an și jumătate, după câțiva ani liniștiți, am început să împrumutăm masiv și aceste împrumuturi și-au adus o contribuție esențială în timpul crizei. Le-a permis țărilor să urmeze politici contraciclice mult mai mult decât ar fi putut o face fără acest ajutor. Programele au fost flexibile și le permitem țărilor să-și acopere deficitul bilanțului plăților, dar și, deficitului, uh, și deficitul public, statele pot să hotărască ele însele cum să folosească aceste fonduri și rezultatele acestor programe, credem noi, sunt pozitive. Oriunde am acționat cu un program, am văzut în urma inițierii acestui program că s-a îmbunătățit situația economică. Deci nu am modificat doar sumele, dar și felul în care împrumutăm, după cum vă spuneam, Aici menționez doar liniile de credit flexibile, un nou instrument inventat în timpul acestei crize, o formă de finanțare nouă, finanțare de mari sume de bani pe bază contingentă cu țări cu un istoric puternic și îndelung, Polonia, Mexic și Columbia în acest caz. Rezultatele au fost foarte bune. Nu au primit efectiv bani, însă au avut un aranjament uh, cu fondul și au trimis un semnal piețelor, și anume că dacă ar avea nevoie de bani, acești bani ar fi disponibili. Deci acest fel de finanțare nou, finanțare contingentă a FMI, reprezintă o soluție bună pentru viitor. Domnul Schiopa a menționat faptul că în timpul crizei 280 de miliarde de dolari au fost uh, plătiți de noi nu voi vă voi explica aceste mecanisme care sunt uh, o rară avis și un animal ciudat. Nu voi încerca să le explic acum în aceste 10 minute. În ceea ce privește țările sărace, se întreba ceva despre Kenya, pot să vă spun că împrumutăm uh, foarte mulți bani uh, către aceste țări, am redus și rata dobânzii, chiar aproape de zero. Uh, cum putem face acest lucru? G20 ne sprijină foarte mult, sunt foarte fermi, au fost fermi, mai ales în uh, timpul summitului din aprilie 2009. Avem și sprijin din partea piețelor emergente și am putut să vindem o parte din aurul nostru și astfel să ne finanțăm activitățile în acele țări cu venituri reduse. Nu voi insista pe această diagramă, însă arată faptul că programele de acum funcționează mult mai bine decât în timpul uh, ultimei crize financiare, avem o ajustare mult mai bună a dezechilibrelor. Supravegherea femeii. Putem spune că, deși oamenii cred că femeii a trecut cu bine de criză. Perioada de dinainte de criză a fost uh, mai puțin bună din punctul de vedere al supravegherii, al analizei problemelor care se acumulau. Oamenii spun că analiza noastră ar fi putut fi mai bună. Nu suntem singuri aici și alții au greșit, însă există lecții clare, învățăminte clare. Trebuie să ne axăm pe piețele financiare, pe avertismentele timpurii și să ne axăm în continuare pe dezechilibrele globale. Acum ne redresăm, așteptăm o creștere anul acesta de 4% la nivel global, însă mai ales în țările avansate, dezvoltate, rămânem dependenți de sprijinul politic și ideea este să găsim momentul potrivit pentru ieșirea de, din criză din punct de vedere fiscal, mai ales pentru că datoria guvernului se acumulează. În prezentarea dumneavoastră puteți vedea cum în economiile avansate și dezvoltate se acumulează datoria. Reducerea dezechilibrelor globale. Am avut consultări multilaterale în legătură cu acest subiect în 2006-2007. Am discutat cu toate părțile interesate pentru a ajunge la un acord în legătură cu ajustările potențiale. N-am ajuns la rezultate concrete, însă până la urmă a existat criza, în pofida acestor eforturi, voiam să vă arăt ceva ce nu este în prezentarea mea, însă vedeți că ce n-am putut noi face a făcut criza, a redus semnificativ uh, dezechilibrele globale. Vă spunem care sunt previziunile noastre până în 2014 și vedeți că aceste dezechilibre globale vor reveni conform previziunilor noastre. Trebuie să facem ceva în legătură cu ele. Vedeți aici că unde există surplus, trebuie să existe mai multă cerere internă. În țările cu deficit uh, avem uh, nevoie de economisiri mai multe în sectorul privat și public. After the crisis, we are now reconsidering a little bit our mandate. După criză ne regândim mandatul, facem ceea ce trebuie, ne întrebăm dacă ne axăm suficient pe chestiuni sistemice, dacă nu ne axăm prea mult pe relațiile bilaterale cu țările. Guvernanța FMI, aici, ca parte a guvernanței globale, avem de-a face cu drepturile de vot în cadrul femeii, o chestiune esențială. Din fericire, G20 ne-a oferit linii directoare clare. Trebuie să existe o schimbare de 5% în drepturile de vot și sperăm că vom putea să facem acest lucru până în ianuarie 2011. Vedeți alte chestiuni importante care sunt enumerate pe acest slide. Domnul Schiop a menționat G20. E vorba de marea inovare a acestei crize. G20 foarte eficient în timpul crizei. E vorba de întâlnirea ale șefilor de stat nu avem acest lucru în cadrul FMI, însă există și puncte slabe. Piețele emergente sunt reprezentate foarte puțin și țările cu venit redus nu sunt reprezentate deloc. Ultimul subiect, mai mult și jumătate, sistemul monetar internațional, regulile jocului în ceea ce privește plățile internaționale. Există puncte forte, sistemul a supraviețuit crizei, multe piețe au înghețat, însă acest segment al pieței nu a pierit, să nu îl criticăm așadar prea mult. Domnul Schiopa vorbea despre aceste lucruri, despre lacunele din sistem. Nu este clar că țările vor avea acces la lichidități în momentul în care vor avea nevoie de ele. Există însă autoasigurări, multe rezerve internaționale, nu există proces de ajustare automată. O altă problemă foarte mare uh, cu, pentru țările care au deficit, precum SUA, dar și pentru țările cu surplus, care continuă să acumuleze rezerve și nu trebuie să o facă, nu trebuie să se ajusteze. Doar țările cu uh, deficit care nu au rezerve trebuie să se ajusteze. Se acumulează rezervele, așadar, din fericire, se arată foarte drăguț și frumos aici că rezultatele, că cifrele cresc E vorba de un uh, simptom, nu neapărat de o cauză aici. Să promovez puțin sistemul nostru, pot să vă spun că domnul Schiopa menționa și el ceva și eu mă voi referi la partea de cerere, acest, această linie de credit flexibilă care oferă o asigurare, nu trebuie să crezi tu rezerva pentru că te poți baza pe noi. Și cam atât. Mai am șapte secunde, vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult o performanță extraordinară din punctul de vedere al timpului și nu doar. Trecem la următoarea întrebare, la următoarea chestiune, de fapt la următoarea prezentare și apoi întrebările. Domnul Soni Kapur. Mulțumesc, mi s-a cerut să vorbesc despre guvernarea, guvernanța pe piețele financiare și mă gândeam să încep cu guvernanța de către piețele financiare. Between Soviet Union and the trebuie să ne amintim diferența între Uniunea Sovietică și lumea vestică. În Uniunea Sovietică, guvernul determina prețurile. Toate cele 24 de milioane de prețuri până la fiecare bucată de gresie, haină vândută în magazine. Deci, piețele sunt, de fapt, o un mecanism foarte important de guvernanță și în momentul în care vorbim despre guvernanța pieselor financiare, trebuie să ne gândim cât de importante sunt acestea, pentru că, de fapt, piețele financiare sunt guvernate aici. Trebuie să începem o altă discuție simplă. Ce sunt aceste piețe financiare? Se spunea că cererea este dictată de câtă primă trebuia să plătească. Se spune că datoria Greciei nu este sustenabilă, însă sunt aceleași piețe care spuneau că preluarea ABN Ambro, Ambro a fost o idee bună. E vorba de aceleași piețe care au spus că finanțarea ipotecilor prin împrumutarea excesivă pe care o făcea Northern Rock era o idee mult mai bună decât a obține ipotece din depozite mai conservatoare. Deci Northern Rock era supraevaluată, de fapt. E vorba de aceleași piețe care, în momentul în care lucrătorii sunt uh, concediați, acțiunile cresc și când există efort sindical, acțiunile scad. Deci să nu uităm cine sunt aceste piețe este important să ne amintim cine sunt oamenii, pentru că nu entitatea este piața, e vorba de oameni, acestea sunt piața, e vorba de uh, fondurile suverane, cei care conduc fondurile speculative, băncile de investiție și mai departe. Și ce este foarte clar este că există avantaje foarte puternice în legătură cu piețele financiare, de aceea trăim într-o societate prosperă, însă există și limite clare. Și se poate spune că în lumea secolului 21 aceste limite au devenit mult mai puternice și mai relevante și de aceea discuția este importantă. Ce s-a schimbat în secolul 21? lumea este mult mai interconectată și mai interdependentă. Există fluxuri transfrontaliere de patogeni, de mărfuri, de comerț, de terorism și așa mai departe. Transportul și comunicarea, uh, evoluțiile tehnologice au făcut ca aceste fluxuri să fie foarte rapide trans, la nivel transfrontalier și economia s-a globalizat. De ce este important acest lucru? În primul rând, în trecut, deciziile locale aveau un impact local. Însă, acum, deciziile locale au deseori un impact global. Aceste impacturi externe au crescut foarte mult în lume. De exemplu, o insulă din insulele Caraibe care înființează un uh, paradis fiscal, înseamnă că contribuabilii germani sunt amenințați. De asemenea, ritmul vieții uh, s-a, uh, a devenit mult mai rapid. Trebuie să privim doar lanțurile de distribuție. Uh, traderii care uh, fac 30 de tranzacții într-o milisecundă. De ce sunt aceste două probleme importante? externalitatea, externalitățile combinate cu fluxurile crescute au uh, însemnat că uh, uh efectul de contagiune este mult mai puternic. Uh, lumea era mult mai simplă, riscurile erau locale, însă acum riscurile sunt sistemice și uh, mecanismele guvernamentale pe care le avem acum uh, nu uh, pot să facă față sistemului complex de uh, riscuri. Probabil vom reveni uh, spre tipul de sistem de care avem nevoie. Acum despre piețe. Ce se știe despre piețe este că acestea nu rezolvă bine externalitățile. Nu pot să pună un preț pe externalități, de la poluarea creată de o fabrică mai departe. În al doilea rând, uh, piețele nu pot să gestioneze riscurile sistemice în mod corect. De aceea, în secolul 21, piețele vor avea uh, un rol mult mai greu decât în trecut. Piețele au devenit orientate mult mai mult pe termen scurt. Dacă ne uităm la uh, Uh, raporturile de profit Dow Jones, uh, aceste profituri sunt uh, doar 1 sau 2 cenți în plus de prevederile analiștilor. Mm, atunci când este de ales între două investiții, unul care creează valoare pe termen lung și unul care uh, oferă valoare pe termen scurt, întotdeauna se alege investiția care uh, Uh, creează, care distruge valoarea pe termen lung. Însă încă nu suntem pregătiți uh, să facem față acestor provocări și de aceea trebuie să înaintăm spre acest nivel. Haideți să ne întoarcem la anii 50, când uh, prețurile pe piață veneau pe role de hârtie cei care aveau calculatoare de mână erau, erau considerați în avangarda tehnologiei. Structurile de reglementare au fost, erau fragmentate peste tot în lume. Și acum să trecem la prezent, unde fiecare actor de pe piață are acces instantaneu la prețurile de pe piață de pe toate piețele din lume. Segmentarea piețelor a dispărut, dereglementarea a însemnat că nu mai există investiții directe în bănci comerciale, uh, există o expresie că nu trebuie să îți pui toate ouăle în același coș. Uh, întotdeauna trebuie să încerci să diversifici investițiile și acest lucru funcționa în anii 50, pentru că existau foarte multe coșuri care nu erau legate între ele. Însă acum, fiecare actor financiar care încearcă, încearcă să își diversifice investițiile, uh, fiecare actor este expus la toate piețele de peste tot din lume și acest lucru înseamnă că diversificarea dusă la extrem a dus la uniformitate aproape to- toți actorii financiari uh, majori din lume investesc în același lucru și astfel s-a ajuns la un sistem financiar extrem de fragil. Nici o instituție nu este la fel de fragilă ca înainte, însă sistemul în globalizare, în, în totalitatea sa, manifestă acest trend. Ce putem face? Lecțiile sunt foarte clare pentru guverne și pentru piețele financiare. Primul lucru important este că există probleme grave de stimulente. Dacă ne uităm la profitele, profiturile băncilor, uh, băncile aveau profituri în jur de 5-10% și uh, începând cu anii 70, capitalul a început să aibă profituri de 25%, pentru că angajații erau plătiți în, în funcție de capitalul generat și astfel s-au ajuns la îndatorări din ce în ce mai mari. Cu cât uh, aveai acțiuni mai riscate, mai riscante, cu atât generai un profit mai mare. Deci era în uh, interesul actorilor să, să ducă la creșterea riscului în sistem aceste structuri de stimulare sunt foarte importante pentru a vedea uh, care este rolul piețelor. Lecțiile pe care le-am învățat sunt că trebuie să avem o legătură cu economia reală și nu către piață. Multe din regulamentele pe care le avem se bazează pe prețurile de piață pentru a evalua riscul însă prețurile piețelor nu țin cont de riscul sistemul, sistemic. Uh, calea înainte ține de două lucruri. Putem să ne întoarcem la un sistem fragmentat care este divers și independent sau să ajungem la un sistem global care să suplinească deficitul de guvernanță. Organ, organisme statutare flexibile și rapide, nu ca și cele de acum. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, also for... Vă mulțumesc uh, pentru disciplina legată de timp. Eine Präsentation war denn nur noch. Ja, ich fange mal an. Am să încep. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș dori să vă vorbesc despre o propunere foarte concretă, conceptul unei taxe pe tranzacțiile financiare, taxă universală în contextul crizei pentru uh, dezvoltarea economică pe termen lung. Dacă ne uităm la uh, istoria postbelică vedem două perioade clare. O perioadă de prosperitate până în anii 70, cu ocupare aproape uh, deplină, cu datorii statale în scădere și cu un stat social. Și următorii ani cu șomaj în creștere, cu datorii guvernamentale în creștere și cu o inechitate socială tot mai pronunțată. Cel mai, cea mai mare diferență a fost modul în care se um, obțineau câștigurile. În prima perioadă, acest lucru a fost bazat pe activitățile economiei reale. Domnul uh, uh Capor a spus deja anumite lucruri și domnul Schiopa. Strategii de cooperare, niște piețe stabile. În a doua fază însă, câștigul s-a orientat în ce în ce mai mult uh, către piețele financiare, speculații, după motoul haideți să facem ceva cu banii dumneavoastră. Regimul din prima perioadă îl numesc capitalism real, pentru că era bazat pe economia reală și cel din a doua reală, capitalism financiar. Și dacă ne uităm la această fază de prosperitate, creșterea și apoi descreșterea, vedem acest ciclu pe termen lung, ciclu de dezvoltare, uh, ultimul punct uh, cel mai scăzut a fost uh, criza din anii 30. Iar lecțiile au fost foarte clare, s-a restructurat, s-a extins sistemul capitalist bazându-se pe economia reală și pe forța de muncă și capitalul financiar a fost uh, uh, lăsat uh, în fundal. Iar creșterea economică este caracterizată prin creșterea interesului că îndreptarea intereselor către piața financiară și îndepărtarea de economia reală și de forța, piața forței de muncă. care sunt trăsăturile pe care le putem utiliza pentru a diferenția între capitalismul real și cel financiar. În primul rând, dinamica uh, prețurilor uh, acțiunilor, a ratelor de schimb și a prețurilor mărfurilor, de asemenea, valoarea, uh, diferența între valoarea reală și valoarea pe bursă a întreprinderilor, de asemenea, rata dobânzii și rata schimbului valutar și, de asemenea, Uh, în uh, diferența între tranzacțiile financiare și uh, cele reale. Foarte schițat, vedeți aici, această fluctuație a cursului acțiunilor, creștere și scădere, vedeți faptul că între uh, 1996 și 2000 uh, se triplează valoarea acțiunilor germane, apoi scad, apoi din nou se triplează și apoi se ajunge la un uh, colaps. De asemenea, dinamica dolar-euro, uh, cursul de schimb, uh, e, are o, o uh, traiectorie maniac-depresivă. Uh, și acest lucru înseamnă ce înseamnă pentru economia reală. Ce se, nici nu trebuie să vă explic ce se întâmplă atunci când cursul de schimb fluctuează atât de puternic. Puteți să vedeți două linii. Linia neagră sunt uh, trendurile subiacente. Și anume modificările uh, ca tendință ale uh, prețurilor bunurilor care sunt utilizate în sistemele speculative uh, care utilizează frecvențe de date, după cum a spus domnul Capor, 5 minute, de exemplu, date la 5 minute pentru același uh, curs de schimb, uh, pentru a da niște semnale pe piață. Și este foarte clar că sistemele speculative, uh, ați auzit despre fondurile speculative, sistemele speculative care utilizează și vor să utilizeze astfel de tendințe, uh, Uh, de fapt și um, consolidează uh, fluctuațiile. Rezultatul cel mai important al acestei cercetări uh, a comportamentului pe termen scurt a celor care comercializează este acela că ter- pe termen lung tendințele prețului mărfurilor și a cursului de schimb sunt doar acumulări ale unor mini-tendințe, tendințe uh, ale datelor măsurate în uh, decurs de un minut, cinci minute și acestea se acumulează vreme de ani de zile și dacă am reușit uh, uh, să uh, reducem aceste fluctuații pe termen foarte scurt, atunci pe termen lung am reușit să avem o mai mare stabilitate. Aici vedeți creșterea foarte puternică și apoi scăderea foarte puternică a prețurilor, a prețului țițeiului uh, în anul 2008. Problema este că piețele cele mai libere produc niște semnale, dau niște semnale de preț absolut false. Și aici există problema uh, principială. Este nevoie de o regândire a uh, principiilor uh, de tranzacționare uh, dar sigur că va dura câțiva ani până când economiștii vor reuși să uh, pună în practică această regândire a lucrurilor. După cum am spus, fluctuațiile pe termen lung ale prețurilor cele mai importante, aici vedeți, de exemplu, uh, rata de schimb a uh, monedei mondiale, linia roșie, dacă prețul dolarului are astfel de fluctuații puternice, acest lucru destabilizează economia reală uh, și pentru faptul că statele care exportează uh, uh, țiței uh, au reacționat la fluctuațiile foarte puternice cu niște șocuri ale prețului. În momentul respectiv nu s-a recunoscut faptul că acele reacții erau de fapt, prețurile, creșterea prețului era de fapt o reacție la scăderea dolarului și nu s-a putut reacționa în mod corespunzător. Aici ne uităm la ultimii 50 de ani vedem relația între dezvoltarea cursului dolarului, este uh, linia dreaptă, ar fi uh, stabil, sistemul stabil. Uh, nu a existat niciun fel de recesiune vreme de 20 de ani. Vedeți, uh, punctele negre este linia, uh, linia creșterii economiei globale. În al doilea uh, exemplu, dezvoltarea în Europa vestică, um, exista o ocupare aproape de plină în anii 70 și rata dobânzii era permanent sub rata uh, creșterii. Este o condiție necesară și acesta este un alt exemplu al acestor uh, condiții cadru pe care eu le numesc capitalism real, bazat pe economia reală problematică devine situația atunci când sectorul uh, întreprinderilor nefinanciare, să vă uitați la diagrama din dreapta, în Germania, dacă sectorul întreprinderilor uh, constituie mai mult capital financiar decât capital real. Dacă concerne ca și Siemens încearcă uh, să utilizeze motul lăsați-ne să facem ceva cu banii dumneavoastră și în loc să se uh, ocupe de funcția lor ca întreprinderi, devin activ pe piața financiară și atunci Uh, sistemul nu poate să um, nu poate să funcționeze. Vreau să vă arăt aici pentru că spuneam, un element esențial al capitalismului financiar este inechitatea între tranzacțiile de pe piețele financiare și cele de pe piețele bunurilor. Aici vedeți productivitatea PIB-ul întregii lumi uh, a uh, este foarte diferit de cuantumul tranzacțiilor financiare. Această creștere a tranzacțiilor financiare este condusă, este alimentată de derivatele care sunt uh, comercializate pe bursă, sunt instrumente care sunt utilizate de speculanții profesioniști. Aici vreau să fac legătura cu uh, observațiile pe care le-am făcut la început. Dacă este adevărat că creșterea uh, permanentă a prețurilor, uh, mărfurilor, a cursurilor de schimb uh, este de fapt acumularea unor uh, fluctuații pe termen foarte scurt, atunci trebuie să acționăm asupra speculațiilor acestora care au loc pe termen foarte, foarte scurt, pentru că astfel vom reuși să atenuăm efectul lor la, uh, pe un termen mai lung. Așadar, există acest concept general al unei taxe pe tranzacțiile financiare care uh, are niște rate propuse de 0,1, 0,05, 0,01%, sunt puncte de bază. Um, acest uh, această taxă ar asigura ca, în mod specific, se taxează doar acele tranzacții care au loc pe termen foarte scurt cu o care au uh, o rată foarte mare de îndatorare a capitalului. Așadar, dacă cumpărați acțiuni în valoare de 10.000 de euro, ați plătit, ați plătit 2,50 euro această taxă. Deci e absolut nesemnificativ. Problema este că nu mai există tranzacții financiare care nu se fac prin sistem electronic. Totul se desfășoară electronic, astfel încât veniturile ar fi uh, obținute uh, în uh, sistemele acestea electronice și puteți să vedeți uh, veniturile. Este vorba de aproape 300 de miliarde de euro pentru Europa. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Trecem acum la întrebări. Știu că Kay Swinburne dorește să adreseze o întrebare și de aceea îi dau cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. And the thematic paper that... Mulțumesc, domnule președinte. Documentul tematic pe care îl elaborez acum uh, și pentru care îmi este utilă această audiere este dezechilibre uh, în guvernanța globală și dezechilibre în uh, politica internațională monetară. Așadar, întrebare pentru domnul Fanselm. Dezechilibrele globale au jucat un rol clar în criza financiară actuală, mai ales pentru că au păstrat ratele dobânzii scăzute, acumulând astfel uh, această goană după uh, rentabilitate foarte înaltă. Aceste lucruri există deja de ceva vreme și am văzut foarte clar că politicile noastre nu au fost adecvate pentru a face față uh, bulelor care s-au creat. Așadar, întrebarea se pune, cum putem să acționăm într-o criză financiară? Pentru că uh, nu am reușit să utilizăm uh, mecanismele guvernamentale pentru a rezolva problema. Așadar, credeți că s-ar trebui, ar trebui modificate criteriile de la Maastricht de la 60% la 50% pentru a putea avea, uh, pentru a putea utiliza pe viitor pachete de redresare economică. Și în al doilea rând, FMI a dat un raport foarte interesant, recent, care a pus sub semnul întrebării ținta de inflație de 2%. Vreau să știu dacă puteți să comentați puțin această cifră și să ne spuneți dacă această țintă de inflație ne uh, permite să absorbim șocurile sistemice ale unei crize. Mulțumesc. on, your first question on, on Maastricht, I think that's really more... Uh, În ceea ce privește criteriile de la Maastricht, e o întrebare de tip european mai degrabă una care ține de FMI apare în materialul dumneavoastră, deși nu apărea pe diagramă, veți vedea că PIB-ul pentru 2014 era legat de o proiecție de 110%, deci dacă e 60% sau 50% nu contează pentru că ne situăm mult deasupra acestei valori oricum în medie. În ceea ce privește dezechilibrele globale, nu mi se pare că astăzi am plasat accentul pe uh, evaluarea reciprocă la nivelul G20. Nu am avut ocazia să vorbesc despre acest lucru, însă avem speranțe mari că vom obține rezultate. După cum am spus în timpul prezentării mele, am încercat să face, facem acest lucru în 2006-2007 în timpul consultărilor multilaterale. Nu prea am obținut rezultate, însă acum acest program G20 de evaluare reciprocă este a grupului G20 sperăm că va produce rezultate mai bune. Noi nu participăm decât cu consultări tehnice, însă participăm. Care era cea de-a treia întrebare a dumneavoastră? În ceea ce privește ratele de inflație, e un fel de notă care de document, acest document FMI care, care nu este unul oficial, e un document de lucru Însă, în presă, se spune că noi credem că 4%, mai, 4% este mai bună decât 2%. În esență, cam acesta ar fi ideea. Era un document regândirea politicilor macroeconomice, un document pe care îl găsiți pe site-ul FMI. Este foarte util și a-l caracteriza menționând doar acest uh, element punctual nu este suficient, după cum spuneam. Mulțumesc, doresc ceilalți membri ai panelului să intervină. Bine, dați-mi voie să vă spun ceva. La Germania se spunea inflație de 6% este mai bună decât 6% șomaj și până la urmă ne-am trezit în Germania cu amândouă. Acum trecem la doamna Hübner, vă rog. Mulțumesc! Știu că ați vorbit despre criza la trecut, ceea ce este extrem de încurajator. Înțeleg că intrăm în normalitate, acum mai mult sau mai puțin, există creștere mai redusă, deschidere mai puțină în lume. Vom avea mai multă reglementare a sistemelor financiare. Nu este clar însă ceea ce ține de datoria suverană. Și există un risc conform căruia am putea să cădem într-o capcană cu datoria suverană și putem să avem o criză a acestei datorii. În acest context și în contextul inflației, întrebarea mea pentru dumneavoastră, sau mai degrabă observațiile mele, provocarea de restaurare a echilibrului fiscal fără a compromite nivelurile prețurilor în diferite țări în Europa reprezintă o provocare majoră, firește, Întrebarea mea este care ar fi elementul concret al unui plan care ne-ar permite efectiv să restaurăm acest echilibru fiscal fără să periclităm nivelul prețurilor, fără să ajungem la inflație, fără să facem acest compromis. Doriți să răspundeți? un lucru important. Plământ, pământul nu este îndatorat planetei Martie. E vorba, Marte, ce scuze, e vorba de o chestiune de distribuție. Până la urmă, cineva îi datorează cuiva bani și o chestiune simplă în legătură cu datoria suverană și criza acestei datorii. Dacă un marțian ar veni și ar, spun, ar spune vom distribui diferit uh, banii și cine altcineva să suporte pagubele, ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat în cazul băncilor. Creditorii nu au suportat pierderile, guvernele au suportat pierderile și am ajuns la dezechilibrul fiscal. Există trei modalități posibile de a privi lucrurile. În primul rând, trebuie să creștem uh, veniturile din impozite și în sensul acestei creșteri, uh, cred că toată lumea de aici va fi de acord, trebuie să reducem fuga uh, capitalelor din, uh, care provine din evaziune fiscală. Și am făcut acest lucru la nivelul G20, ne-am gândit la un acord de, referitor la schimbul de informații fiscale. Dacă fiecare țară ar avea astfel de acorduri cu alte țări, am avea 80.000 sau 18.000, avem mai puțin de 3.600 de astfel de acorduri și semnăm 10 pe an acum, ceva de genul acesta. Avem urgent, așadar, un tratat fiscal multilateral, o organizație internațională în mod ideal, o directivă europeană la nivelul uh, economiilor din impozite cu o dimensiune multilaterală, ceva de genul acesta. E vorba de faptul că paradisurile fiscale prezintă un risc de externalitate pentru toată lumea, pentru toți actorii de pe piață. Apoi, fondul sugera ceva și trebuie să lucrăm pe aici pe această chestiune. Când lucram cu țările în curs de dezvoltare, ani și ani, spuneam că trebuie să avem un mecanism de restructurare a datoriei suverane. La un moment dat, unele țări nu își vor putea plăti datoria. Nimeni în Europa nu era interesat, pentru că erau probleme externe în Africa subsahariană sau în uh, America Latină și așa mai departe. Însă, în mod urgent, fie în cazul acestei crize, fie pentru viitor, trebuie să lucrăm pe un sistem echitabil, sistematic de a aborda datoria suverană. Modelul de municipalitate în temelul capitolului 9 din SUA prioritizează lucrurile. Municipalitățile pot să se declare falimente, însă prima cerere de impozite merge la angajați, serviciile medicale și așa mai departe. Deci banii sunt alocați acelor, acestor foruri și apoi doar creditorilor, dacă mai rămân bani. Și am putea să ne găsim la noi modalități de a obține venituri din impozite, uh, taxe bancare, să spunem taxa pe tranzacția financiară, taxele de mediu de care avem nevoie cu disperare. Și dacă ne uităm la rata de creștere a acestor tipuri de taxe, mai ales dacă unele dintre ele sunt menite a finanța proiecte ecologice sau uh, crearea de locuri de muncă, reducerea taxelor referitoare la ocupare și așa mai departe, acestea sunt foarte pozitive. Nu cresc, uh, nu reduc creșterea, ci reduc deficiențele. Deci e o modalitate de a aborda datoria suverană pe termen lung, însă trebuie să ne punem la punct strategia. Just a short answer. Uh, Un răspuns scurt. Surplusul și deficitul depind unul de celălalt. Nu are rost să ne gândim la deficit fără să luăm în considerare faptul că trebuie să existe un surplus pe de altă parte. Domnul Keynes a menționat această problemă, a abordat-o în momentul în care s-a pregătit pentru Bretton Woods în timpul celui de-al doilea război mondial și a fost uh, familiarizat cu soluția generală care este următoarea. Dacă există o țară cu deficit fie că e vorba de, o stat terț, de un stat terț sau uh, că e vorba de un deficit extern sau de un deficit care ține de relațiile interne, situația este următoarea. Unitatea, țara în deficit, ar trebui să reducă cheltuielile și Keynes susținea că, din punct de vedere sistemic, în mod necesar, acest lucru înseamnă că procesul de ajustare este însoțit de reducerea activităților economice pentru că unitatea în deficit reduce cheltuielile și unitatea în surplus nu face nimic. Deci sfatul lui Keynes era următorul. Întrebarea următoare, nu ar fi mai inteligent să-i cerem unității în surplus să crească cheltuielile sale? Să ne uităm la Germania și țările din Sud în zilele noastre. Putem spune că toate acele țări, precum Grecia, dar uh, și Portugalia, Spania, Italia, să presupunem că acestea își vor reduce cheltuielile. Cine va suferi cel mai mult în urma acestui lucru? Bineînțeles, Germania, țara în surplus, pentru că Până acum, această țară a exportat foarte mult și dacă toate aceste țări în mod simultan își reduc cheltuielile, atunci țara care suferă cel mai mult este Germania. Cealaltă posibilitate, cel puțin în teorie, ar fi ca țara cu surplus să își crească cheltuielile. Și același lucru este valabil și pentru consolidarea bugetară. Dacă acum în Europa toate guvernele europene anul viitor, să spunem, ar începe să reducă cheltuielile, atunci am avea cea de-a doua etapă a crizei cu care ne-am confruntat ne spuneați că suntem optimiști, noi uh, că avem o viziune optimistă asupra crizei. Eu spuneam că suntem la începutul crizei, nu la sfârșitul ei, ceea ce înseamnă că în următoarea etapă economiile colective ale guvernelor, împreună cu creșterea șomajului, pot să cauzeze foarte ușor o nouă recesiune economică, nicio îndoială. Ține de macroeconomie, îmi pare rău. Pervanche. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să pun următoarea întrebare domnului Schulmeister. Mulțumesc pentru analiza făcută chestiunilor legate de existența ciclică a capitalismului, această ruptură de la sfârșitul anilor 70. E vorba de dispariția unei generații care au cunoscut uh, criza din 29 trebuie să integrăm și acest element în raționamentul nostru. În ceea ce privește o taxare a tranzacțiilor financiare, întrebarea este simplă. Trebuie, putem să facem acest lucru pur și simplu la scala, scara Uniunii Europene, dacă nu reușim să vindem această idee și la nivel femeii. Domnului Van Selm, două întrebări. Prima, ce facem cu paradisurile fiscale? Putem să facem ce dorim, însă există o problemă care plutește în aer. Ajung concluziile G20, a fost doar o chestiune de moment sau nu? Dacă nu reușim să mergem mai departe aici, nu cred că vom ajunge la rezultate concrete. De ce am organizat atâta seminare referitoare la dezechilibrele globale și acest lucru nu a dus la nimic? De ce? După izbucnirea crizei, am auzit uh, pe domnul Gordon Brown, care pleda pentru un early warning system. Îmi spuneți că, ați putea să-mi spuneți că în raportul dumneavoastră exista un astfel de sistem de identificare al dezechilibrelor. Ce sistem de avertisment timpuriu ar putea să pună pe picioare femeiul? Și ultima întrebare pentru dumneavoastră domnule Capur, cum putem interveni în momentul în care avem uh, perspectiva unei bule și cine trebuie să intervină în acest caz? Legiuitorul și cine alertează în acest caz? Sau este vorba de băncile centrale? Yes, um, of course it would be Bineînțeles că ar fi mai bine dacă s-ar introduce o taxă financiară la nivel global, însă trebuie să ținem cont de faptul că comercializarea pe piețele financiare are loc în trei zone orare, Europa, Asia și Statele Unite. Uh, piața este din ce în ce mai competitivă și pentru a vă da un exemplu concret, majoritatea tranzacțiilor financiare se fac în produse deri- și schimburi de produse derivate. Toate asemenea schimburi în Europa se fac doar în două locuri, la Frankfurt și la Londra. Deci 97% din aceste tranzacții. Pentru că aceste schimburi au externalități de rețea și dacă s-ar introduce o taxă foarte mică de tranzacționare, nu este nicio șansă ca aceste centre financiare să nu se deplaseze în Maroc sau altundeva în Africa. În Statele Unite există două locuri unde se uh, Atlantic City și Las Vegas și acolo există externalități uh, și toată lumea se duce în aceste locuri dacă vor să joace jocuri de noroc. Nu există nicio primejdie concretă ca aceste piețe să se mute în altă parte. Vreau să mă refer la aceste dezechilibre globale, pentru că acestea sunt în centrul discuției de astăzi. Primul vorbitor a spus că există o problemă, presiunea pe anumiți actori este mai puternică decât pe alții. Statele Unite pot să funcționeze pe deficit și îl pot finanța prin emitere de monedă. Există și statele de surplus care pot să funcționeze pe surplus și să acumuleze rezerve. Și la Fondul Monetar Internațional avem multe experiențe cu acestea. Statele care ne ascultă când le dăm sfaturi sunt statele care au nevoie de noi pentru un uh, împrumut, pentru că există un dialog. Cheia este ca procesul de ajustare la nivel global să fie mult mai echilibrat și de aceea am menționat procesul de evaluare reciprocă G20. În trecut exista o cooperare internațională mult mai puternică, pentru că toată lumea a înțeles că trebuie să lucrăm împreună. Am menționat decizia G20, să ne triplăm resursele în legătură cu criza din piețele energe- emergente. Acum că toată lumea a văzut puterea cooperării, contăm pe Parlamentul European să facă pași înainte în acest sens. Not up to speed on tax haven, so I don't want to comment on that. <laughs> Nu vreau să fac comentarii în legătură cu taxa pe tranzacții financiare. În legătură cu paradisurile fiscale, statele nordice au început să conlucreze în 2006 și au negociat tratate de fiscale bilaterale. Nu există niciun motiv pentru care Comisia Europeană să nu negocieze asemenea tratate în numele statelor membre pentru a avea mai multă putere. Statele Unite au putut să introducă uh, programul de intermediari calificați, în care a intentat proces UBS și a obligat instituțiile să dea informații în legătură cu investițiile în străinătate. Noi, în Uniunea Europeană, nu avem un asemenea program. Suntem o economie mai mare și am avea puterea necesară, însă nu o folosim. Au fost câțiva pași unilaterali care au fost luați. Eh, Statele Unite au introdus înregistr- preînregistrarea pentru eh, paradisurile fiscale. Până și Australia are un asemenea uh, proiect pentru a identifica evaziunea fiscală. Noi nu avem nimic de acest fel. Uh, putem face foarte multe lucruri împreună fără a avea un uh, acord global și criza fiscală ne arată cât de urgentă este această problemă. Domnul Gărânț. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin asupra taxei pe tranzacțiile financiare. Domnul Schulmeister a spus că această taxă ar, ar duce aproximativ 300 de miliarde de euro ca încasări pentru Uniunea Europeană. Această apreciere se bazează pe o activitate, pe un scenariu business as usual. Și a doua întrebare, ideea mi se pare prea frumoasă ca să fie adevărată. Pentru că e de două ori ajutorul de dezvoltare, mai mult decât de două ori. Uh, o sumă foarte mare, așadar. Și o întrebare suplimentară. Ați îndrăznit să faceți o prognoză cu privire la aceste venituri dacă această taxă ar fi aplicată numai în Uniunea Europeană? Pentru că dumneavoastră ați vorbit despre uh, această externalizare a piețelor. Ați putea să răspundeți puțin mai detaliat? În studiul institutului nostru, modul în care am făcut această apreciere este documentată foarte, foarte clar. Sigur că am presupus că volumul tranzacțiilor uh, se reduce masiv conform cu rata de la 30 la 90%. Așadar, un exemplu concret comercializarea pe bursă foarte rapidă, unde uh, se vând sau se cumpără contracte de un milion de euro sau un milion de dolari și le, se vând după un minut. Aceasta, uh, tra, aceste tranzacții ar fi uh, taxate printr-o uh, taxă foarte mică și, prin urmare, ar fi descurajate. Aceasta este ideea exercițiului, de a încerca să scoatem de pe piață anumite tipuri de speculații. Dar dacă ne gândim că în Europa întreaga producție uh, este uh, comercializată cam de 100 de ori pe piețele financiare, atunci 70-80% dintre tranzacții uh, în momentul în care acestea dispar, rămâne totuși o bază de impozitare destul de serioasă. Sunt de acord, însă dau, uh, vă dau dreptate recunoscând că acestea sunt uh, niște simulări, nu sunt prognoze. Nu putem în mod serios să facem astfel de prognoze. Ci am făcut niște prezumții plauzibile. Dacă cineva nu cumpără o acțiune, atunci sigur că o uh, taxă de 5 puncte de bază nu mai joacă niciun rol. Dacă aveam o acțiune, vă vorbeam de 10.000 de euro. Am presupus că în momentul în care crește uh, în momentul în care această tranzacție crește costul tranzacțiilor, această taxă crește costul tranzacțiilor, aceste tranzacții vor scădea în mod proporțional. Pentru că dacă fac uh, comerț cu produse derivate uh, pe termen scurt, va trebui să plătesc mulți bani. Nu am analizat cazul concret în care Uniunea Europeană ar fi singura zonă, singurul teritoriul, teritoriu unde s-ar introduce o astfel de uh, taxă. Și anume, cât, cât din acești bani s-ar duce către celelalte centre financiare. Problema este că Sigur că comerțul din Uniunea Europeană nu poate să se transfere în totalitate către bursa din New York, de exemplu. Deci cred că dacă am avea o taxă scăzută, acest efect nu ar fi atât de puternic încât să fie pus în pericol proiectul în sine. Pascal. Oui, oui, c'est Oui, alors, vous venez de répondre en... Da, ați răspuns în parte la sfârșitul intervenției dumneavoastră la câteva întrebări pe care le aveam în legătură cu delocalizarea, în legătură cu taxa europeană unică pe tranzacțiile financiare, pentru mutarea Londrei la Maroc, este vorba de mutarea la New York. Pentru că dacă vorbim de efectele de externalitate, ne putem să ne întrebăm dacă actorii economici sunt suficient de dotați pe a face o asemenea deplasare. Dacă vorbim despre imigrarea de la Londra la New York, poate este un alt uh, răspuns. Există și alte argumente, însă, și aș dori să aflu concret prin ce mecanism am putea să luptăm împotriva unui asemenea exod al tranzacțiilor spre alte localizări financiare. Dacă dorim să introducem această taxă pe tranzacții financiare doar în Europa, eh, cum putem să taxăm tranzacțiile care sunt făcute în altă parte, dar care ne vizează? De exemplu, un produs derivat între o multinațională de petrol pe o piață europeană de astăzi și asta, această multinațională decide să creeze un produs derivat în altă parte prin filialele de comercializare. Prin ce modalitate tehnică am putea să considerăm, să considerăm că acest uh, mecanism este european și să, și să aplicăm în continuare taxa europeană. A doua întrebare, aș dori să știu care este viziunea femeiului, dacă împărtășiți analiza făcută sau uh, dacă aveți contraargumente împotriva aplicării acestor taxe. De asemenea, ați citat Marocul și New Yorkul, însă nu Geneva. Geneva este, are același fus orar și nu cred că intră, mm, a intrat în contraargumentele pe care le-ați menționat. Cred că în chestiuni legate de evaziunea fiscală, uh, poziția politică a Uniunii Europene este suficient de puternică încât să uh, facă niște presiuni uh, blânde, să spun așa, asupra Liechtensteinului și Elveției, dacă Uniunea Europeană vrea să facă acest lucru, dacă se rezolvă problema politică, dacă Uniunea Europeană este uh, ferm convinsă că trebuie să introducă o astfel de taxă. Eu nu cred că o mare parte a tranzacțiilor se vor duce, în, se vor derula în Elveția. În al doilea rând, dacă aceste tranzacții uh, sunt transferate în alte părți, atunci speculația, speculațiile pe termen scurt în Uniunea Europeană nu vor mai avea loc și atunci care ar fi dezavantajul, care e problema? Atunci se speculează altundeva, pe alte piețe financiare, ceea ce pe noi nu ne periclitează, nu ne, ne pune în niciun fel de situație dificilă, ceea ce înseamnă că noi avem mai, o mai mare stabilitate, ne refacem economia. Cultura germană, vreme de mai multe decenii, sau um, uh, sute de ani s-a focalizat asupra producției reale. Doar în uh, ultimii ani a avut loc această evoluție de a uh, face speculații foarte mari pe piețele financiare. Acesta nu este un proces care trebuie să continue cred că economia europeană s-a înstrăinat de propria identitate și a și-a pierdut propria identitate pentru că a intrat, a preluat această ideologie uh, financiar, capi, a capitalismului financiar. În Statele Unite, Wall Street-ul are uh, o vechime de 150 de ani. Este de 150 de ani partea culturii economice americane. Tranzacțiile de la Wall Street nu sunt parte din uh, cultura economică germană sau europeană. Și Există un motiv foarte simplu pentru care anumite tranzacții financiare nu pot să uh, plece din Europa, pentru că se leagă de produse care sunt legate de standarde. Unul dintre derivatele cele mai importante care se comercializează la Frankfurt este DAX Future, un contract future, contract uh, la termen, uh, care are ca referință indicele DAX. Așadar, el nu poate să fie uh, comercializat la New York, pentru că este vorba de indicele care cuprinde cele mai puternice companii din Germania. Așadar, dacă adevăratele acțiuni uh, se comercializează pe bursa din Frankfurt, atunci și derivatul uh, se comercializează tot acolo, pentru că uh, diferența de timp până la New York este mult prea mare. Prin urmare, nu se poate, nu, nu, nu se face acest lucru datorită diferenței de fusorar. La Geneva, da, cred că am spus deja despre Geneva, că Elveția uh, nu poate să devină o oază capitalistă în interiorul Europei care să preia toate tranzacțiile speculative. Eu nu cred că e plauzibil un astfel de scenariu, dacă Uniunea Europeană nu dorește să se întâmple așa ceva. Și dacă vreți să vă ruinați, uh, atunci mergeți la un cazinou. Eu cred că elvețienii uh, totuși uh, preferă să nu se înstrăineze în totalitate ca piață financiară de Europa. Voi încerca să răspund. Nu sunt de acord cu Stefan în legătură cu fuzurile orare. Nu există niciun motiv să nu lucrezi noaptea pentru salariul pe care îl primești. Deci acesta nu este un motiv pentru a nu migra, dar este un motiv pentru care taxa unilaterală nu este posibilă. Dacă vrei să trans- taxezi eurotransacțiile, uh, euro este moneda zonei euro și există doar într-un cont uh, la Banca Centrală Europeană. Nu poți să ai o plată în euro fără, fără participarea Băncii Centrale Europene. Nu poți să ai Uh, plăți în lire sterline fără Banca Centrală a Angliei. Deci, aceste plăți trebuie să fie făcute uh, la punctul respectiv. De asemenea, în Regatul Unit, după cum s-a menționat, există anumite aspecte particulare. Imaginați-vă că uh, economia mondială este construită pe o mică insulă și există obligațiuni și produse derivate și acțiuni și uh, derivate, deci trebuie să existe o economie reală undeva și Uniunea Europeană este cea mai mare economie. Poți să mergi la produse derivate de nivel 3 sau de 4, dar trebuie să existe o legătură cu economia reală și felul în care putem taxa aceste uh, produse derivate ar fi să găsim legătura cu Uh, uh, piața reală, de exemplu, uh, companiile înregistrate în Regatul Unit sau în Germania sau produsele la termen. Deseori se acționează pe, prin hedging pe piața de spot. Există tot felul de taxe de emitere care au fost discutate. Dacă vrei să te vă considerați uh, politicieni uh, inteligenți și nu vă limitați la o taxă fixă. Trebuie să introduceți o taxă redusă pentru a vedea cum reacționează piața. Uh, puteți să folosiți elementele de politici, uh, politici de care uh, dețineți, puteți să captați 50-70% uh, din din venituri, 50-70% din venituri pot să fie taxate fără un acord global. Bineînțeles, femeiul lucrează asupra unui raport la G20. Domnul Schumacher face parte din acest exercițiu. De exemplu, faptul că am menționat mm, obstacolele, uh, acest lucru reprezintă o abordare destul de revoluționară. Există unii în femei, unii care spun că trebuie să nu uh, ajungem să înaintăm foarte rapid, trebuie să limităm această viteză pentru a nu suferi în viitor. Vă mulțumesc, astfel se încheie primul panel, ajungem la al doilea. Îi invit pe participanți să ia loc aici la prezidiu. All right, we now come to the second uh, panel here uh, that will deal with. Uh... Ajungem la următorul panel, chestiuni legate de schimbările climatice, impactul crizei asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra comerțului. Vă prezint cei trei paneliști. La stânga, Amar Batacharia, director al G24 din Washington, grupul de 24 de țări în curs de dezvoltare din Africa, America de Sud și Asia, apoi domnul Arunaba Ghosh de la Universitatea Princeton și apoi urmează doamna Nuria Molina, director al Eurodad, rețea europeană referitoare la datorie și dezvoltare. Vă dau cuvântul. Câte 10 minute, vă rog. Domnul Batacaria, mulțumesc toată lumea are prezentarea. Doresc să spun că mă bucur să fiu aici și să contribui la dezbatere, să o fac din perspectiva țărilor în curs de dezvoltare. Doresc să spun că criza a arătat că decuplajul, ca și cuvânt, a fost și prematur uh, și a apărut și a fost folosit uh, la momentul nepotrivit. Criza a avut un impact puternic asupra lumii în curs de dezvoltare prin comerț, în primul rând, dar și criza creditului în țările în curs de dezvoltare a fost mult mai gravă decât în cazul țărilor dezvoltate și trebuie să nu uităm și de prețul materiilor prime. Acesta fiind spuse, țările în curs de dezvoltare au fost într-adevăr mai rezistente, creșterea a fost și va fi mai puternică în aceste țări, vor exista însă probleme de lacune în dezvoltare cu implicații asupra guvernanței globale. În ceea ce privește lumea în curs de dezvoltare, e vorba de trei din patru motoare ale creșterii globale. Vedeți, înainte de criză, 80% din creșterea în lume venea de la lumea în curs de dezvoltare și după criză, 80% din creșterea în lume va veni tot din aceeași lume în curs de dezvoltare. Nu e vorba doar de istoria Indiei, Chinei și Braziliei, e vorba de o poveste absolut cuprinzătoare. În țările cu venit mediu, din 86 de țări, 67 aveau creștere mai mare de 4% înainte de criză și în țările cu venit uh, scăzut, din 48, 35 aveau rate ale creșterii peste 4% înainte de criză. Cu toate acestea, lacunele în dezvoltare, diferențele rămân foarte mari per persoană pe zi în lumea dezvoltată avem 140 de dolari, 1,5 dolari în lumea cea mai săracă și în cele cu venit mediu, venitul este mai aproape de venitul cel mai mic decât de cel mai mare, 10% în medie, și pentru cele mai mari, 3-4 dolari, să ne amintim că 78% dintre cei săraci trăiesc în aceste țări cu venit mediu. Guvernanța globală, am auzit despre G20. Nu voi insista prea mult pe această problemă, dar dați-mi voie să spun că nu se recunoaște foarte bine faptul că G20 are o structură destul de bine stabilită. care este la baza funcționării sale. Și această structură nu numai că face G20 să reprezinte un proces mai inclusiv, dar face din G20 un proces mai eficient, mai răspunzător decât G7. Nu există secretariat, însă, după cum vedeți pe acest slide, există legături bine stabilite cu instituții financiare, cu Consiliul de Stabilitate Financiară și cu FMI. În pofida succesului G20, care a fost menționat anterior, ne miră provocările acum. Se poate spune că ar fi mai dificil pentru G20 să facă lucruri în viitor decât a fost uh, în primul an de existență. Strategiile de coordonare și de ieșire din criză vor fi mai dificile, am văzut asta. Punerea în aplicare a cadrului despre care am vorbit este extrem de promițătoare, însă nu ar trebui să subestimăm dificultatea viitoare de a obține rezultate aici în ceea ce privește agenda de reglementare și de revizuire a profesioniștilor din domeniu, revizuire reciprocă și aici e un lucru important, dacă vom putea să ne ocupăm și de comerț și schimbări climatice, o întrebare care necesită răspuns. O provocare este cea a legitimității și a incluziunii. După cum a spus domnul Șopa, o modalitate de a face acest lucru este de a avea legături mai puternice cu instituții din exterior. Acest lucru există în structura FMI și Banca Mondială, dar și G20 trebuie să stabilească legături puternice cu ONU, spre exemplu. De asemenea, se poate folosi efectul de pârghie în adunări informale G24, ASEAN uh, și așa mai departe, IPEC. Avem și instituțiile internaționale, FMI și Banca Mondială. Criza nu a creat doar un stimul de creștere a reformei uh, guvernanței globale sub forma G20, dar a readus pe scenă FMI și Banca Mondială. A oferit un nou stimul reformării acestor instituții pentru că criza a arătat că există lacune în structura de guvernanță a acestora. Manifestarea acestor slăbiciuni s-a produs pe patru niveluri. O lipsă de acord, de consens în legătură cu misiunea esențială a acestor instituții. 2. Instituțiile nu erau echipate corespunzător din punctul de vedere al resurselor vis-a-vis -vis de sarcinile care trebuiau îndeplinite. Trei, o lipsă de consens în legătură cu felul de reforme pe care doream să le obținem de la aceste instituții și apoi nu a existat un acord fundamental în legătură cu schimbarea guvernanței și transformarea guvernanței într-o guvernanță mai inclusivă. Chestiuni care se discută acum și, sincer, calitatea de lider a UE în ceea ce privește acest proces de reformă va determina progresul pe care îl vom înregistra în anii următori. G20 are obiective ambițioase, 5% modificare în cazul uh, FMI, obiective mai puțin ambițioase în cazul uh, băncii centrale, numai 3% acolo. Întrebarea este, va exista voința politică de a face acest lucru în următorii ani? Se luptă din tranșee, ca să zic așa, și întrebarea rămâne deschisă în legătură cu schimbarea pe care o vom obține, schimbarea pe care și-a propus-o G20. Dacă ne uităm la punctul de plecare în ceea ce privește femei, da, au fost făcute reforme, mă refer la reformele din aprilie 2008, e vorba de băncile de dezvoltare regională, poziția inițială este mai bună, într-adevăr, însă avem o întrebare aici, vom obține rezultate sau nu. Trebuie să subliniez un aspect mai ales dacă privim problema din punctul de vedere al uh, reformării femeii. Și anume, în ultimii 10 ani vedem o schimbare structurală de dimensiuni fără precedent. Dacă ne uităm la țările în curs de dezvoltare și rolul pe care îl joacă în, ecom- în economia mondială, până în 2000 nu prea se produseseră schimbări. Însă dacă vedeți aici pe această diagra- diagramă diferența dintre 2005 și 2009, veți vedea că s-au produs schimbări majore. În fiecare an, diferența de la țările dezvoltate, de la țările în curs de dezvoltare, este acum de 1%. Chestiune care nu a fost uh, vizibilă anterior, nu, nu așa au stat lucrurile în trecut. Uh, Acum, în legătură cu Banca Mondială, un lucru foarte important. Banca Mondială are de jucat un rol la fel de important ca femeiul în ceea ce privește reacția la criză. A fost uh, mai puțin discutată Banca Mondială, a primit mai puțin atenție. În, ultimele, în ultimii 15 ani am avut 3 trilioane în fluxuri de capital care s-au dus înspre lumea în curs de dezvoltare. Linia verde vă arată că am avut de fapt zero din sistemul MDV în aceeași perioadă. Foarte important este să reparăm sistemul MDV, doar dacă ne axăm pe guvernanța sistemului, dacă îi permiți Chinei sau Indiei să-și transmită banii, să-și pună banii în sistemul MDV și nu doar uh, în reciclare, așa cum o face sistemul american. Dați-mi voie să închei acum, domnule președinte, și voi reveni și mai târziu. Mulțumesc foarte mult, domnul Goș. Mulțumesc, domnule Clint. Mulțumesc că m-ați invitat. Uh, before I begin my comments, the, the, the first point I want to make. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că ne aflăm în fața unei provocări legate de guvernanța globală într-un context în care avem uh, crize multiple care converg și soluțiile vor uh, avea nevoie de diferite calendare, diferite, uh, trebuie luate la scară diferită. Uh, avem uh, acum măsuri pentru a crește uh, creșterea și uh, cererea și consumul și ocuparea forței de muncă. Dar problema este că dacă această criză persistă, vom avea pericolul protecționismului. Cea de-a treia provocare este a schimbărilor climatice, care este o situație pe termen lung. Întrebarea este, avem instituții și structuri guvernamentale care pot să facă față acestor probleme în același timp? Uh, dar păstrând calendarele diferite în minte. Și am să încerc să răspund la trei seturi de întrebări. În primul rând, cum a afectat criza răspunsul față de schimbările climatice, în al doilea rând, cum a afectat comerțul, mai ales în țările în curs de dezvoltare, și apoi am să încerc să mă focalizez asupra unor reforme ale guvernanței și priorități pe termen imediat și pe termen mediu și lung. Cum a afectat criza răspunsul față de schimbările climatice? Putem să ne gândim la trei lucruri. Beneficiile ecologice ale crizei sunt uh, pe termen scurt. Uh, Agenția Internațională a Energiei estimează o scădere de 3% în emisii în anul 2009, ceea ce va duce la o reducere cumulativă de aproximativ 5% până în anul 2020. Dar n-ar trebui să ne bucurăm, pentru că acest lucru înseamnă, de fapt, că odată ce redresarea economică va avea loc, orice fel de astfel de beneficii ecologice vor dispărea. Vom avea alte provocări privind uh, alocarea greșită a resurselor economice și, până la urmă, avem o creștere de 11 gigatone de creștere a emisiilor până în anul 2030. Al doilea mod în care putem să vedem impactul asupra schimbărilor climatice este alocarea resurselor. Ce vă arată acest grafic este următorul lucru. În ultimii ani, 2004-2008, a, avut loc o creștere a investițiilor în uh, energie regenerabilă. A dus această creștere a crescut capacitățile de energie regenerabilă până în 2008, 25% din capacitățile suplimentare uh, energetice erau în domeniul regenerabil. Dar această criză, de asemenea, vedeți, începe să se atenueze în 2008 această creștere și să scadă pe la mijlocul lui 2008, începutul lui 2009. Un factor care a atenuat lucrurile a fost rolul cheltuielilor cu stimuli. Aproximativ 500 uh, de miliarde de dolari alocați uh, aproape uh, pentru aceste cheltuieli. Dar sigur că există și provocări în ceea ce privește plata efectivă a acestor fonduri. Problema pentru guverne este cum să faci față, uh, cum să fii precaut cu cheltuielile tale de astăzi, având o abordare precaută pe termen lung asupra schimbărilor climatice. Uh, cum uh, construiești această arhitectură de sus în jos sau de jos în sus? Copenhaga este un element despre care putem discuta aici. Și cum reconcilieze acțiunile unilaterale cu acțiunea colectivă. Mi se pare că va avea o, loc o tendință către primul fel de acțiuni, ceea ce pune mari probleme de guvernanță. Cum a afectat criza comerțul în statele în curs de dezvoltare? În ceea ce privește volumul comercial, am văzut uh, cea mai mare scădere, 12% în 2009, cea mai mare scădere din, de la cel de-al doilea război mondial. Și acest, pe acest grafic uh, vedeți acest lucru. Pe lângă Europa, care a fost puternic afectată, Africa, um, uh, Orientul Mijlociu și statele uh, din comunitatea statelor independente au avut uh, cele mai mari scăderi, ceea ce a dus la creșterea șomajului cea mai mare rata a șomajului uh, în ziua de astăzi, mai mult de 200 de milioane de oameni care sunt șomeri în lume astăzi. De asemenea, fluxurile de remitențe care au scăzut în statele în curs de dezvoltare. 5-6% este reducerea remitențelor pentru statele în curs de dezvoltare. Pentru anumite state, remitențe reprezintă aproximativ o pătrime din PIB din venitul național, deci uh, este un mare impact. De asemenea, prețurile mărfurilor sunt o problemă. Pentru multe state în curs de dezvoltare, uh, creșterea acestor mărfuri a crescut volumul uh, comercial și apoi, de asemenea, scăderea le-a afectat foarte puternic. Valoarea exporturilor pentru Africa, de exemplu, în anul 2009 a scăzut cu 32%, iar media globală a fost de aproximativ 23% scădere. Deci statele cele mai sărace, de fapt, sunt cele mai puternic afectate de această criză în anumite, în, într-un anumit fel. De asemenea, trebuie să nu uităm că există pericolul ca protecționismul să se înăsprească. Până acum nu am văzut o creștere semnificativă a barierelor comerciale. Acest grafic ne arată că în ultimele șase luni barierele comerciale introduse de statele G20 uh, au acoperit uh, importurile globale, importurile G20, e bine, aceste bariere au scăzut. Dar să nu uităm că nu am ieșit încă din criză și că există posibilitatea ca aceste bariere să crească. Pe acest grafic vedeți că au scăzut investigațiile antidumping, dar, de asemenea, investigațiile pentru um, taxe vamale și garanții au crescut. În cele trei minute care mi-au rămas, vreau să mă concentrez acum asupra priorităților de guvernanță, priorități pe termen scurt și priorități pe termen lung, pe termen mediu și lung. Cum abordăm pe termen scurt lucrurile? Când ne gândim la schimbări climatice, trebuie să nu uităm că trebuie să menținem un preț al carbonului care să stimuleze investițiile. Eu vorbesc cu guvernele, cu investitorii privați și uh, se pare că prețul de astăzi nu va genera investițiile care să ne ajute să ieșim din criză. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că aloca- alocările pentru uh, ecologie uh, care nu au fost încă cheltuite să nu fie transferate către alte domenii. Trebuie să găsim o modalitate de a ne asigura că aceste, acești bani sunt cheltuiți pentru energie verde. Și de asemenea, trebuie să ne asigurăm că această finanțare rapidă de 330 de miliarde de dolari uh, uh, convenită la Copenhaga, că această sumă va fi cheltuită. Avem deja, uh, am trecut deja patru luni din 2010 și vom avea probleme mari să găsim surse și destinații pentru acest, acești bani. Dar dacă nu facem acest lucru, vom crește deficitul de încredere la nivelul negocierilor internaționale. În ceea ce privește comerțul, pe termen imediat, trebuie să ne asigurăm că acesta finanțează țările cele mai sărace, chiar dacă Brazilia, India, China uh, reușesc să facă față problemei, state ca cele din Africa, unde uh, băncile Uh, cer, uh, uh, cer taxe duble pentru scrisori de asigurare. Acest lucru este o problemă. De asemenea, fluxurile comerciale trebuie să fie asigurate. Trebuie să consolidăm guvernanța și după criză. Trebuie să nu pierdem din vedere următoarele. Să ne gândim modul în care se schimbă arhitectura regimului de abordare a schimbărilor climatice mie mi se pare că introducem mai multă flexibilitate în acest regim, ceea ce are sens în mijlocul unei crize, dar ar trebui de asemenea să fim precauți. Avem nevoie de capacități monetare în, pentru schimbările climatice, nu la, doar la nivel multilateral, ci și la nivelul fiecărei țări. Avem nevoie de un mecanism de finanțare mai credibil și mai transparent și pot să vă dau câteva idei în cursul discuțiilor. Apoi, trebuie să abordăm chestiunea de a crea uh, și de a face legături cu schimbările climatice, chestiunile legate de schimbări climatice, în uh, modul în care reglementăm uh, standardele private uh, ecologice, cum uh, abordăm uh, protecționismul în serviciile de mediu din statele în curs de dezvoltare și în ceea ce privește comerțul, trebuie să ne focalizăm asupra guvernanței comerțului, nu doar runda de la Doha să ne intereseze, trebuie să creștem transparența OMC acest lucru este critic, uh, accesul la uh, mecanismele de uh, aplanare a disputelor, de rezolvarea litigiilor și, de asemenea, o plasă de rețea la nivel sistemic pentru economiile cele mai vulnerabile. Și sunt aici pentru discuție. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul, doamna Nuria Molina acum. Good afternoon and, uh... Bună ziua! Din nou vă mulțumesc pentru invitație. Dați-mi voie să încep cu o idee generală în legătură cu poziția noastră uh, față de criză și uh, redresare sau neredresare. Prim, uh, primul citat e, pe care îl vedeți pe site provine de la Ram Emanuel în 2008 și reflectă felul în, în care am gândit mulți dintre noi care Eh, lucrăm pe guvernanța globală. Bineînțeles că criza a fost dramatică, însă a fost o ocazie de a regândi felul eh, în care mm, gândim guvernanța mondială. După aceea, 18 luni mai târziu, am ales un citat din secolul 18, care, pentru că reformele substanțiale nu au fost luate, nu s-au făcut progrese. Se pare că este mai degrabă vorba despre uh, măsuri pe termen scurt și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru pentru a nu pierde impulsul pentru reformele care sunt necesare. Vă voi vorbi despre statele în curs de dezvoltare uh, Arunava v-a prezentat uh, o imagine destul de clară a ceea ce se întâmplă, însă vă reamintesc două lucruri atunci când vorbim despre efectul crizei în statele în dezvoltare în general. Da, uh, după cum a spus reprezentantul femeii, efectul nu a fost simțit atât de mult ca și în economiile avansate la început, pentru că aceste state erau mai puțin integrate în piețele financiare mondiale. Însă consecințele au fost ca un fel de prăbușire uh, cu încetinitorul. Studiile pe care le-am făcut la nivel de țară, la nivel de comunitate, ne arată că săracii au putut să uh, reziste mai bine, dar pentru că uh, erau deja săraci. La nivel macro se văd se vede o Uh, scădere a economiilor acestor uh, state. Acest lucru este îngrijorător pentru că uh, aceste state cu venituri mici nu mai este vorba despre o criză globală. Aceștia, cetățenii de acolo, nu fac o distinție între uh, Uh, criza de combustibil, criza alimentară, crize structurale sau globale. Rezervele au fost epuizate și situația va fi problematică în viitor. Din punct de vedere al finanțărilor, se poate vedea pe acest tabel, tabel că necesitățile sunt mult mai mari decât finanțările care au intrat în 2009 și 2010 pentru state în curs de dezvoltare. Uh, fluxurile de capital privat au scăzut aproape la zero și, bineînțeles, și da, uh, anumite împrumuturi au crescut, însă acest lucru nu compensează scăderea foarte mare a celorlalte împrumuturi. Nu este vorba de, doar de diferența dintre aceste sume. Este îngrijorător și tipul de finanțări exterioare. Două treimi din finanțări prin FMI sau uh, instituțiile financiare internaționale au fost uh, împrumuturi care creează datorii Acestea reprezintă o amenințare potențială în viitor. În al doilea rând, cine primește banii? Banii trec doar în proporție de 2% prin statele cu venituri scăzute. Uh, este vorba de 7% din PIB-ul mondial. Deci nu este o parte corespunzătoare, este mult mai puțin. În al treilea rând, un alt trend care ar putea să fie îngrijorător este că din banii care merg spre statele în dezvoltare și în special statele cu venit mic, prin instituțiile financiare, o proporție din ce în ce mai mare susține dezvoltarea sectorului privat. dar trebuie să fim conștienți că fluxurile financiare sunt foarte volatile, că veniturile, statele cu venituri scăzute sunt foarte slăbite și trebuie să ne gândim foarte bine unde vrem să canalizăm resursele financiare publice care sunt foarte limitate. Care sunt implicațiile acestor trenduri? Implicațiile sunt că fluxurile private de finanțare au scăzut foarte mult și răspunsul instituțiilor financiare internaționale a crescut. În special, uh, răspunsul femeiului uh, va tinde să fie și mai mare în următorii trei ani. A doua implicație este că datorită modalităților alese pentru finanțare, um, mai mult pentru sectorul privat, aceste lucruri implică o slăbire a finanțelor de stat și pot să precipite o criză. Aceste state trebuie însă să se pregătească pentru crizele din viitor și nu să uh, devină mai vulnerabile. Pentru a rezolva aceste vulnerabilități trebuie, este important să ne gândim la două niveluri tipuri, tipul de politici care la nivel național ar putea să ajute aceste state să devină mai uh, rezistente și să le scadă vulnerabilitatea și care sunt greșelile. Voi rezuma aceste fluxuri riscante care au fost uh, menționate de către antevorbitorii mei. În ceea ce privește politicile pentru statele în dezvoltare, revin aici la um, rolul instituțiilor financiare interna- internaționale, mm. pentru că vorbim foarte mult despre rolul Europei. Pentru că femeiul nu uh, stabilește doar termenii în care aceste state reacționează cu lumea, ci stabilesc termenii pentru politicile fiscale și monetare din aceste state. În acest sens, societatea civilă și uh, uh, lumea universitară a, fost, a avut o atitudine critică în legătură cu felul în care FMI-ul a conciliat aceste state. De exemplu, liberalizarea sectorului privat, politici în ceea ce privește politicile fiscale și impozitarea. Acestea nu au fost cele mai bune politici pentru statele respective. Ce se întâmplă acum? Aici nu sunt de acord cu domnul Fanselm, care nu mai este aici, din păcate, însă noi am revizuit uh, fluxurile din uh, aceste împrumuturi către 30 dintre statele cu venit reduc, redus. Și aceste împrumuturi uh, sunt uh, la fel ca și cele uh, corespund politicilor anteri- anterioare. Uh, flexibilitatea este foarte limitată. Bineînțeles că uh, aceste controluri de capital sunt uh, lăudabile, însă sunt extrem de limitate. Dincolo de nivelul statului, una dintre problemele uh, menționate de domnul Van Selm, pe care l-a menționat domnul Van Selm, este flexibilitatea mai mare pentru politicile fiscale. Acest lucru ar putea să ajute statele respective, însă ce se întâmplă dacă nu mai există resurse disponibile? Aceste state uh, acumulează datorii. Bineînțeles că femeiul a pus uh, accentul pe deficit, însă nu, însă nu pe crearea de venituri. Și acest lucru a avut un uh, efect negativ în ceea ce privește uh, impozitarea, uh, impozitarea regresivă. Și dacă privim partea cealaltă a bilanțului, dacă eliminarea evaziunii fiscale este importantă, pentru a duce la creșterea mobilizării resurselor interne, însă și raportarea uh, pe țară pentru a obliga multinaționalele să uh, raporteze ce câștigă din fiecare stat în dezvoltare și pentru a plăti un impozit corespunzător. Trebuie să ne asigurăm că unele din aceste venituri sunt alocate acestor state. Rezolvarea sistemului monetar global. Acest lucru este de asemenea foarte important. Domnul, domnul Tomas Opadoa Schiopa a menționat și el acest lucru. Și trebuie să introducem o monedă globală. Pentru că trebuie să rezolvăm uh, tendința dezinflaționistă a acestui sistem, că statele care își devalorizează monedele nu sunt pedepsite în mod automat de sistem. Uh, pentru statele în dezvoltare, uh, fluxul de capital înspre exterior este de șase ori mai mare decât fluxul înspre interior. Și în un ultimul rând, este nevoie de reforma felului în care uh, împrumuturile sunt făcute în statele în dezvoltare. Este nevoie de înființarea unor standarde responsabile pentru creditare, pentru a ne asigura că finanțele sunt folosite în scopul corespunzător și pentru a permite statelor să adopte tipul de politici care să le permită să aibă o dezvoltare durabilă. Și aceste standarde trebuie să fie revizuite, să conțină un mecanism care să evite o eventuală viitoare criză bazată pe creanțe. Vă mulțumesc. Thank you. We now come to the last uh, question round. Ajungem la ultima rundă de întrebări pe Vonș. Mulțumesc, mulțumesc pentru această prezentare. Pun întrebările în bloc, veți alege la care răspundeți. În ceea ce privește țările în curs de dezvoltare și în legătură cu felul în care au fost atinse de criză sau nu, runda de la Doha a inițiat uh, greșit, a început în mod greșit. A fost foarte complicată și vedem că impactul crizei nu facilitează lucrurile. Din punctul de vedere al țărilor în dezvoltare, ne imaginăm că nu trebuie să existe o crispare protecționistă a țărilor bogate. Care este interesul nostru în, vostru în India de a încheia ronda, runda de la Doha, dat fiind impactul acestei uh, runde asupra lumii rurale din această țară. Apoi, în legătură cu teme pe care le-am abordat deja în cadrul discuțiilor din primul panel, dar care țin și de dezvoltare și de schimbări climatice, care este eficacitatea lor deciziilor, deciziilor la nivel global. Copenhaga n-a mers prea bine, OMC-ul nu prea bine, Fondul Monetar Internațional, ne întrebăm și aici dacă lucrurile merg destul de repede. Nu cer soluția miracol, însă unde să mergem și ce să căutăm? Când uh, vorbim cu Pascal Lamy, ne spune, da, Copenhaga nu are nicio șansă să meargă, toată lumea este pe picior de egalitate, nu se creează consens înainte și mai departe. Deci, unde trebuie să ne uităm pentru a găsi o modalitate de a crea aceste elemente de arbitraj în cadrul guvernanței globale? Și credeți că FMI s-a îndepărtat puțin de consensul de la Washington sau suntem încă aproape de această abordare în felul în care intervine femeiul pe aici și pe acolo? Doamna Molina, două întrebări specifice pentru dumneavoastră. Vorbeați despre standardele contabile. Ce înseamnă acest lucru asupra faptului, ce incidență are asupra faptului că statele pot taxa în interior uh, cifrele rezultate în explora, explo, uh, exploatarea materiilor prime. Deci care sunt efectele aici? Eu aș cunoaște răspunsul multor actori din țările bogate, și anume că este vorba de răspunderea socială a întreprinderilor. Care este eficacitatea acestui concept, vă întreb? Și în spiritul menționat de dumneavoastră, dacă trebuie să avem mai multă condiționalitate în legătură cu aceste împrumuturi, unde ar trebui să facem acest lucru? So, maybe we start with the, the lady. Începem cu doamna Molina și apoi trecem mai departe, spune domnul președinte. În ceea ce privește condiționalitatea, aș putea să vorbesc 10 ore pe fiecare subiect la care doream să mă refer, însă nu-mi permite timpul. Credem, de fapt, că termenii relației dintre împrumut și împrumutare între țările din nord și sud nu ar trebui să se bazeze pe ce am numit noi condiționalitatea în ultimii 30 de ani, care se bazează pe consensul de la Washington, ci mai degrabă pe răspunderea reciprocă pe care să se bazeze acest acord de împrumut. Condiții fiduciare, Trebuie să ne asigurăm că împrumutul ajunge unde trebuie, în scopul în care trebuie. Însă trebuie să lăsăm deoparte condiții de politică fundamentală, inclusiv uh, politici macroeconomice. Din mai multe motive, însă un motiv important și pertinent acum este următorul. Mulți dintre noi sunt de acord că consilierea de economie eco, economică care a fost oferită de donatori, donatorii din Nord. Aceste sfaturi au fost greșite și pentru noi, dar și mai mult, acest lucru a fost negativ pentru țările în curs de dezvoltare. Mă refer la ce a spus domnul de la FMI. Le dăm tuturor ceea ce credem că e sfatul cel bun, însă problema este că țările în curs de dezvoltare nu au nevoie de aceleași politici macroeconomice, fiscale, legate de datorii, de care avem noi nevoie, deci nu avem aceleași nevoi. Și apoi, și sper că este ultimul uh, meu răspuns și că va fi suficient, evident a existat un interes în privatizarea și liberalizarea mai multor sectoare din țările în curs de dezvoltare. Nu doresc să mă refer la o conspirație aici, însă cred că asta a fost în avantajul anumitor interese comerciale în Nord, de exemplu privatizarea sectorului comercial. A deschis ușa pentru multe bănci să opereze în țările în curs de dezvoltare, a crescut vulnerabilitatea în timp de criză. Deci există un interes în a nu lăsa să se ducă acolo unde trebuie aceste consultări legate de politicile macroeconomice. Însă a existat multă greșeală făcută în acest sens. Trebuie să ne gândim și la controlul uh, de capital, chiar dacă avem politici industriale foarte active și controlăm fluxurile comerciale și fluxurile uh, financiare, nu trebuie să ne fie frică de aceste lucruri. Uneori acest lucru poate fi bun pentru țările cu venit redus. Um, al... Mulțumesc. În ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, ce interes ar putea avea India? Nu vorbesc în numele celor care vor negocia la Geneva, din partea Indiei, însă trebuie să avem o abordare dublă, interesul mercantilist al țărilor în timpul negocierilor și apoi felul în care funcționează regimul. Dacă ne gândim doar la interesul mercantilist, am ajunge la concluzia că în mijlocul unei crize, India, SUA, UE nu ar dori să elimine protecționismul agricol și așa mai departe. Însă, există negocieri și în alte foruri. Negocieri active cu Uniunea Europeană pe aspecte comerciale ar putea fi semnat un acord anul acesta. Deci, întrebarea nu este dacă putem soluționa problema interesului mercantilist. Ideea este unde rezolvăm problema acestui interes, în ce for. Pentru mine, încurajator a fost că în timpul ultimei întâlniri ministeriale din noiembrie-decembrie 2009, mai multe țări, India, Statele Unite, Uniunea Europeană, China, Brazilia, care au avut interese comerciale diferite, au înaintat o propunere comună de examinare a funcționării și eficacității regimului comercial. E încurajator pentru mine. Pentru prima oară spunem că există o problemă la nivel de guvernanță. Deci trebuie să ne axăm nu doar pe negocieri, spuneam, ci pe guvernanță. Și dacă ne axăm pe guvernanță, vom avea în vedere un mecanism de monitorizare mai robust, creșterea accesului la soluționarea disputelor, felul în care soluționarea disputelor ar putea să devină mai complicată chiar dacă includem acolo dimensiunea mediului înconjurător. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, mult mai dificilă, și anume unde găsim elementele guvernanței sau cum facem asta. Nu cred că există un singur model posibil aici. Cred că trebuie să analizăm anumite întrebări, un set de întrebări. În documentul dumneavoastră examinez acest lucru mai în detaliu, dar mă voi referi pe scurt la trei elemente. 1. În ce for discutăm despre schimbările climatice, să spunem? La Copenhaga s-a spus că arhitectura de sus în jos, în legătură cu obiectivele și calendarele, nu a reușit să ne ducă prea departe, să aducă țările la oaltă și tindem să avem o arhitectură mai flexibilă de jos în sus, țările înaintează propriilor, propriile lor programe. Bine, foarte bine din punctul de vedere al experienței politice, însă care sunt punctele noastre de referință, indicatorii în baza cărora măsurăm eforturile, pe ce ne bazăm următoarea rundă de negociere. Flexibilitatea pe care o găsim în acorduri bilaterale dacă această flexibilitate, înainte exclusiv uh, comercială, ar fi aplicată aici, ar exclude multe țări uh, puțin dezvoltate din negociere, dacă China, India, Brazilia, UE ajung la un acord aici. Deci aceasta este întrebarea, pe ce ne axăm atenția. Apoi, chestiunea finanțării. Nu cred că există un model unic, însă există anumite principii la care trebuie să ne gândim. Dimensiunea finanțării. Avem uh, estimări în acest sens, dar niciun guvern nu dispune de mecanisme acum, un mecanism suficient uh, pentru a putea aborda această finanțare la acest nivel. Flexibilitate în maniera de finanțare. Ce fel de soft loan-uri sau împrumuturi soft acordăm și cui și așa mai departe. Nu e vorba de o situație în alb și negru, ci de o zonă gri cum soluționăm problema transparenței, luarea de decizii în legătură cu alocarea fondurilor. Și apoi, trei, un lucru important pentru mine, credibilitatea angajamentului. Cum monitorizăm această credibilitate și cum asigurăm conformitatea. La Copenhaga s-au discutat uh, propuneri în acest sens, dar multe întrebări au rămas fără răspuns. Ce informații transmitem țărilor? De ce informații au nevoie acestea? Cum creăm un sistem de peer review care să funcționeze, nu doar țările dezvoltate care analizează emisiile din țările mai puțin dezvoltate, ci un proces pe două căi? Cum ne asigurăm că există o urmărire, nu doar în ceea ce privește angajamentele legate de emisii, dar și angajamentele financiare? Da, îmi cer scuze, nu am reușit să fiu succint uh, conditionality. De pe scurt, condiționalitatea. Poate vreți să vă gândiți, există trei tipuri. Consensul de la Washington, unde se acuză ideologia și uniformitatea. Un al doilea fel de condiționalitate este reprezentat de garanții sociale, în care credem cu toții. Întrebarea este cine fixează lucrurile, Washingtonul sau țările care ar trebui să fixeze aceasta. Și al treilea tip de condiționalitate care a devenit foarte uh, mare este uh, uh, condiționalitatea fiduciară sau guvernamentală. Din nou, cine trebuie să o fixeze Washingtonul sau țările în procesul democratic? În ceea ce privește guvernanța globală, în sfera economică și financiară există două obiective importante acum. 1. <clears throat> cum să se legitimizeze și să se eficientizeze G20 și cum să se reformeze instituțiile financiare internaționale. Vorbesc doar despre aceste două. Eficientizarea G20. Dați-mi voie să vă spun în notă personală, sunt probabil singura persoană în această sală care a fost la toate reuniunile G20 din 1990. 99. Nu ca membru, ci ca observator. Am fost și la multe reuniuni G7 și G8. Și atunci se pune întrebarea, poate G20 să devină un proces mai eficace? Răspunsul este cu siguranță da. Ce se face în următorul an, în următorii doi ani, va avea consecințe profunde și de durată. A doua întrebare, care se referă și la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte. Am reușit să rezolvăm problemele fără 20? Ar fi mai bine sau mai rău? Prin macro coordonare, prin regulamente financiare, lăsând la o parte toate forțele centrifuge, răspunsul este ar fi mai rău fără G20, pentru că G20 pot să vă dau exemple și la propunerile lui Obama a reușit să aducă oamenii la masa negocierilor. Este un proces foarte important și a devenit de asemenea o gazdă a discuțiilor legate de contabilitate uh, și de asemenea uh, având uh, cerințele de angajament. E nevoie de o mai mare ambiție, e nevoie de schimbarea modelului, e nevoie de schimbarea guvernanței și aceste elemente sunt interconectate. Să vă dau exemplul Băncii Mondiale acum. În ultima reuniune de dezvoltare a Comitetului de Dezvoltare, fiecare ministru de dezvoltare care a vorbit, fiecare ministru din Europa și din țările de dezvoltare au fost sceptice că Banca Mondială, sceptici că Banca Mondială ar avea nevoie de mai, mare, de mai mult capital. Fiecare ministru de dezvoltare a spus avem nevoie de o Bancă Mondială mai mare după criză, uh, cu uh, o creștere a capitalului băncii. De ce există această diferență? Eu le spun adesea oamenilor că dacă nu vrei să uh, contribui cu bani, e bine, noi putem să punem de trei ori mai mulți bani decât are nevoie Banca Mondială, dar dați nevoie să facem acest lucru și recunoașteți că acest lucru va avea niște implicații în materie de guvernanță. Acest lucru este o idee foarte bună pentru Banca Mondială. Se creează responsabilitate. Așadar, vă îndemn ca și o europen să spuneți că e nevoie ca uh, statele celelalte să primească o voce mai puternică și atunci instituția va fi mai puternică. Și eu vreau să pun câteva întrebări ca să vă provoc puțin. N-ar trebui să avem uh, cum avem OMC-ul acum, să avem o organizație mondială financiară care să funcționeze în mod similar cu OMC, să stabilească niște standarde, să aibă drepturi de a monitoriza lucrurile și, de asemenea, uh, un uh, mecanism de sancțiuni. Și cei care doresc să fie membri ai acestei organizații ar trebui să accepte aceste reguli. Punctul numărul 1. Și punctul numărul 2 acum. Privind uh, statele în curs de dezvoltare, ele suferă toate de uh, niște slăbiciuni de bază. Au nevoie de uh, au o economie neagră destul de răspândită, evaziunea fiscală, nivelul corupției sunt mai mari decât ar trebui să fie. Și mi se pare că atunci când vorbim despre aceste pachete de salvare, ajutor de dezvoltare și așa mai departe, nu urmărim în mod sistematic să uh, rezolvăm aceste trei probleme. Ce s-ar putea face în acest sens? Doamna Molina a spus că nu trebuie să ne îndepărtăm de ortodoxism. Întrebarea mea este, nu ar trebui oare să facem, tocmai să avem o, o îndepărtare foarte fermă de ortodoxismul de până acum, datorită crizei? în multe, în multe feluri, pentru că vedem în Europa nevoia de a ne de a devia de la ceea ce credeam că e calea cea bună până acum. Și eu sunt un, uh, deși sunt un liberal, acum trei ani nu m-aș fi gândit uh, la anumite propuneri pe care acum uh, le aprob. Și ultimul lucru, rolul Chinei și al Africii. Aș dori să știu care este evaluarea dumneavoastră al rolului Chinei în Africa. Poate că îl las și pe Pascal să pună o întrebare și apoi să răspundeți. With <coughs> other uh, committee members, we met și ne-am întâlnit cu mai mulți membri ai acestei comisii acum câteva luni în bordul ILO și aceștia au propus să ne asociem mai mult la cerințele de politici ale FMI. Ce credeți despre această propunere? No, ca Organizația Mondială a Muncii și FMI să meargă în diversele uh, state și să propună anumite, anumite măsuri, să se țină cont de partea bancară și de partea socială, care a schimbat lucrurile chiar de astăzi a doua problemă este schimbarea climatică și comerțul. Ce credeți despre această taxă pe valoare adăugată pe carbon? care ar funcționa ca un fel de TVA și care ar permite din, uh, mai multor zone din, din lume să uh, plătească prețuri diferite pentru carbon. Care este ideea dumneavoastră? Cine începe? Aceeași ordine? Bine. În legătură cu misiunile comune ale FMI, cum ar fi cu alte agenții, cum ar fi Organizația Mondială a Muncii. Aceste misiuni au fost experimentate în Ucraina, de exemplu, și au, au avut rezultate mai bune, mai, mai bune, însă Problema este nu că femeiul nu este o instituție care a fost fondată pentru dezvoltare economică uh, pe termen lung și nu există asemenea uh, economiști pentru dezvoltare în instituțiile respective și relațiile cu statele în dezvoltare uh, decurg dintr-un mandat și nu din necesitățile pe termen lung ale statelor respective, din punct de vedere al standardelor de finanțare. Este finanțarea de la nord către sud. Da, de ce nu? Însă a spus că ca liberal nu uh, ați fost atât de dispus să plecați de la ortodoxie. Eu, ca persoană de stânga, poate nu ar trebui să spun acest lucru, dar pentru eficiența uh, guvernanței globale, poate, poate nu este bine să creăm o altă instituție, dacă există deja instituții, pentru standarde în legătură cu ajutoarele. Există standardul pentru uh, eficiența ajutoarelor. Deci uh, trebuie să vedem cum putem să aplicăm mai bine aceste standarde. Este important ca aceste standarde să fie convenite reciproc, să fie incluse în orice proces de negociere care să fie privit ca legitim de către ambele părți, pentru că până acum uh, ajutorul nu a fost considerat legitim sau echilibrat. Uh, forumul ONU pentru cooperare sau orice alt forum ar trebui să monitorizeze echilibrul între nord și sud. Și în mod clar, dacă pre... vrem să ne îndepărtăm de ortodoxie, a, a, de acest lucru avem nevoie. Și m-am plâns că nu aceasta vedem acum. Și după cum a spus ultimul vorbitor din panelul anterior, noi în Europa nu avem o tradiție în acest sens unde câștigăm banii și viața producând produse industriale. Acest tip de strategii de dezvoltare nu uh, corespunde cu politicile industriale pe care le-am avut. Foarte pe scurt, cred că singura întrebare la care voi încerca să răspund este taxa comună pentru carbon. O taxă pe carbon este o cale mai bună înainte decât un sistem coordonat de comercializare a emisiilor. Pentru că uh, se elimină alocațiile, corupția asociată, monitorizarea și așa mai departe. Acestea fiind spuse, problema unei taxe adăugate pentru carbon trebuie să răspundă la trei întrebări. 1. Problema ridicată deseori de China. Carbonul emis nu pentru că Uh, se vrea emiterea acestui carbon, ci pentru că o țară a devenit, de exemplu, China, o fabrică mondială. Există și implicații în legătură cu scurgerile de carbon, aceste industrii care se deplasează dintr-o parte a lumii în alta și probleme de competitivitate. O altă problemă ar fi coordonarea acestei taxe între diverse, diverse jurisdicții. Bineînțeles că se pot introduce taxe variabile, însă există și posibilitatea uh, și poate femeiul ar putea să fie un forum unde să se coordoneze nivelul de taxare. A treia problemă care apare este dacă fondurile vor, dacă fondul va fi unul local sau global în care să fie vărsate toate veniturile. Poate răspunsul ar fi uh, undeva la mijloc. Pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, uh, organizația, organizațiile financiare mondiale. Există o uh, dimensiune macroprudențială a FMI, dacă privim uh, operațiunile financiare, nu este vorba doar de bănci, este vorba de companiile de asigurări, este vorba de acțiuni, obligațiuni și așa mai departe. Deci există o rețea de reglementatori, standarde care trebuie să se reunească sub simbolul stabilității financiare. Și ceea ce s-a schimbat este că guvernanța uh, acestui panel Consiliu pentru Stabilitatea Financiară a devenit G20 și situația este mai bună decât înainte. De aceea nu cred că, din motivele menționate de dumneavoastră, că ar fi mai simplu să creăm o organizație financiară mondială, pentru că ar deveni uh, un for al tuturor organizațiilor. În legătură cu economia neagră și corupția este o problemă majoră, însă trebuie să ne gândim că mobilizarea resurselor interne peste tot în lumea, în țările dezvoltate, a crescut foarte mult în ultimii ani. În India, de exemplu, s-a ajuns la 35-40% din PIB în Africa a crescut cu 30%. Eh, e clar că aceste state fac eh, pași în direcția cea bună, cu toate că trebuie să acționeze mai rapid. După criză s-a eh, s-au utilizat strategii noi pentru lumea pentru statele dezvoltate și uh, s-a rămas la dogmele anterioare pentru statele în dezvoltare. În final, China și Africa. Există o complementaritate între rolul Chinei, al India și al altor uh, actori, uh, spre deosebire de spre deosebire de țările DAC în DAC, multe fonduri sunt uh, alocate către susținere bugetară și sector social. În China, 80% uh, merge spre infrastructură și spre finanțarea împrumuturilor. China, India și uh, fondurile arabe finanțează 1,5% mai mult infrastructură în Africa decât Banca Mondială, Uh, Banca de Dezvoltare Africană și uh, Vestul. Capacitatea energetică va crește de șase ori. Trebuie să existe această complementaritate, însă vrem să avem transparență și responsabilitate. Cred că uh, asta ar fi concluzia mea. Da? Pervanș? Vrei să tragi o concluzie? Mulțumesc! Adesea, în astfel de audieri, este dificil să ajungi la o concluzie sintetică. Reținem două sau trei lucruri care contează și doar atât putem să facem. Pornim de la primul nostru vorbitor, domnul Schiopa. Uniunea Europeană a fost victima crizei și va fi victima ieșirii din criză dacă nu își dă seama de situația în care se află și trebuie să regândim felul în care administrăm intervenția noastră și acțiunea noastră publică. Și acesta trebuie să fie firul roșu, linia directoare în acțiunile noastre. În legătură cu eșecul metodelor de coordonare și excelența Uniunii pe propriul său teren, inclusiv în uh, domeniile citate, completată de discuția mea cu coordonatorul PPE în legătură cu dimensiunea educațională. Deci, toate aceste elemente sunt pentru noi uh, necesitatea și obligația de a gândi acțiunea europeană în mod diferit față de felul în care am acționat în cazul strategiei de la Lisabona. În ceea ce privește integrarea regională și cea națională, Europa nu trebuie să aștepte să facă totul perfect pentru a mișca pe scena internațională și de aici trebuie să tragem învățăminte, deci trebuie să facem lucrurile în Parlament, în paralel. Este o abordare pe care am avut-o și în trecut și pe care trebuie să o continuăm. Dacă așteptăm să soluționăm toate problemele interne în legătură cu evaziunea fiscală, fără să discutăm cu vecinii elvețieni sau alți vecini și așa mai departe, nu e bine. Și acest lucru reprezintă unul dintre învățămintele foarte folositoare. Rețin chestiunea legată de chestiunea monetară la nivel internațional. Este un sistem uh, pervertit. Uh, moneda de rezervă internațională este acum moneda unei țări în care există propriile sale dezechilibre, propriile dezechilibre, care condiționează echilibrul monetar internațional și care poate să fragilizeze situația. Am reținut asta și este un lucru foarte important. Mă gândesc și la legătura în dezbaterea internațională între monedă, schimb și comerț și menționați la sfârșit posibilitatea creării unei organizații financiare mondiale. Și adici ajungem la redefinirea mandatului FMI. Nu vom face acest lucru decât dacă vom fi înregistrat progres în ceea ce privește guvernanța FMI, de aici importanța ca noi, europenii, să tragem învățămintele necesare. În legătură cu cel de-al doilea panel acum, În ceea ce privește guvernanța blogară, Europa are o responsabilitate particulară, specială și suntem de acord. Sunt de acord cu domnul Schulmeister. Comparația cu SUA ideea că există anumite rețele și anumite activități în legătură cu care delocalizarea activității financiare, să spunem că e vorba de activitate de pariuri, care este o activitate financiară, deci această delocalizare reprezintă un element de comparație care este extrem de folositor. Rețin și elementele legate de ruptura în evoluția evoluția capitalismului, așa cum l-am cunoscut după cel al doilea război mondial, am avut perioada glorioasă, apoi un capitalism financiar și putem să construim un viitor pe acest punct. În ceea ce privește ultimul panel, îmi cer scuze, spune vorbitoarea, trec foarte repede prin aceste idei. În ceea ce privește ultimul panel, Conchid că nu putem să folosim aceleași soluții de guvernanță în toate problemele noastre legate de guvernanța globală. Deși există tot timpul probleme recurente, spre exemplu probleme de legitimitate, eficacitate și reprezentativitate. Cred că e vorba de trei elemente fundamentale dacă dorim să progresăm. În ceea ce privește G20, am impresia că toată lumea este de acord. G20 e mai bun decât G7, dar nu în mod decisiv. E doar o etapă în sensul unei guvernanțe mai bine organizate. Nu trebuie să rămânem aici, însă. Și revin la chestiunea conform căreia în nivelul acestor G-uri trebuie să tratăm uh, chestiunea organizațiilor internaționale și așa ajungem să ne gândim la propria noastră responsabilitate. Revin asupra problema țărilor în curs de dezvoltare și la răspunderea în legătură cu condiționalitatea împrumuturilor o condiționalitate a împrumuturilor publice și private, subliniez, de aceea vorbeam despre răspunderea socială a întreprinderilor, iată un element care trebuie și el integrat în raportul nostru. Conceptul de răspundere socială a întreprinderilor este folosit adesea de firme multinaționale pentru a-și acoperi activitățile în țările în curs de dezvoltare. Acest lucru nu trebuie să uh, fie singurul lucru, singurul concept pe care îl uh, folosim, pentru că există întreprinderi în Europa care s-au comportat mai puțin exemplar. A fost o audiere foarte bogată și mulțumesc ca raportor tuturor celor care au contribuit prin analizele și observațiile lor. Și eu doresc să mulțumesc tuturor participanților, mai ales experților care au rămas alături de noi până la sfârșit. Mulțumesc pentru prezență și pentru prezentări. Thank you for your contribution. I, I, I keep the yeah? Okay.